poate asculta pe net. În orice caz, aș dori în primul rând să adoptăm ordinea de zi. Văd că nu este nicio obiecție anunțurile, comunicările președintelui, deci putem să continuăm la punctul 3 și anume a fost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 Trebuie să vă spun că am discutat cu raportorul de la Comisia pentru Ocupare și mi-a promis că internaționale Însă există anumite aspecte transnaționale ale pensiilor în care Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important. E vorba aici de comunicarea informațiilor, de controlul prudențial, de să avem deja o schemă de pensii la nivel UE, care face parte din liniile directoare pentru economie în general și care se referă de asemenea și la îmbunătățirea sustenabilității uh, finanțelor publice de către statele membre prin încercarea reducerii datoriei publice și uh, a unei mai bune gestiuni a cheltuielilor statele membre sunt încurajate să-și reformeze sta, um, metodele de pensii prin coordonare. De asemenea, ar trebui ca statele membre să facă un schimb de bune practici cu privire la reforma pe care au pus-o în aplicare. De asemenea, ar fi bine ca o dimensiune europeană să fie inclusă în toate schemele de pensii, pentru ca mobilitatea și garantată. Pactul de stabilitate și de creștere sau uh, a, a fost de asemenea un motor important. Elemente din pactul de stabilitate și de creștere garantează o guvernanță economică mai sănătoasă, iar statele membre trebuie să facă eforturi în acest sens, iar stabilitatea finanțelor publice nu poate fi asigurată decât pentru un sistem uh, care funcționează uh, corect după standardele Uniunii Europene. Trebuie de asemenea să se ia în calcul însă reform, o reformă extinsă a sistemului de pensie pentru ca uh, să se evite situații de deficit excesiv. Cartea verde ne prezintă mai ținem cont că până în 2060 unul din trei europeni uh, va avea peste 60 de ani. De asemenea, impactul pe care criza financiară l-a avut pe statele membre este de asemenea un element important. Pentru a garanta pensii de uh, sustenabile, ar trebui să se găsească un echilibru corect între aceste două elemente. Trebuie găsite și alte surse de finanțare pentru pensii, pe lângă taxele pe venit sau uh, creșterea contribuțiilor. Trebuie însă să ne asigurăm că nu punem în pericol și sustenabilitatea socială a pensiilor. Orice pensionar ar trebui să primească o pensie decentă. Este nevoie însă de reforme suplimentare, mai ales în contextul îmbătrânirii populației și a crizei economice și financiare și primul obiectiv al unei reforme ar trebui să fie să asigure o pensie și o pensionare corectă pentru toată lumea. Uniunea Europeană poate juca un rol important în definirea a ceea ce este o pensie decentă. Un sistem care este sustenabil pentru că oferă pensii prea joase, prea scăzute, nu va funcționa pe termen lung. Propunerea de a crește vârsta de pensionare, pensionare nu este neapărat una bună mie nu mi se pare potrivită decât dacă ea este combinată cu uh, propor, proporțional cu așteptarea um, cu durata vieții. De asemenea, strategia 2020 trebuie să susțină crearea locurilor de muncă la nivel uh, european, înainte să cerem oamenilor să lucreze mai mulți ani. Un nivel mai bun de ocupare este cel mai bun răspuns la o schemă de pensii Pensiile sunt, pe de altă parte, însă numai unul din aspectele care garantează finanțe publice sustenabile. Acestea mm, sunt însă legate și de nivelul de datorii, atât cel uh, privat cât și cel public, care trebuie să fie pe termen lung uh, viabile. Creșterea economică la nivel european înseamnă în același timp și o bună repartizare a beneficiilor, deci o considerare non-stop a consecințelor sociale. Iar eu personal cred că pensionarii nu sunt numai vulnerabili, ci că sunt o categorie captivă de persoane, câteodată la îndemâna guvernelor și la mâna guvernelor mai ales, și uh, sunt primii care suferă din uh, reducerea uh, cheltuierilor statului atunci când există un deficit foarte mare. În anumite state membre persistă astfel de probleme, mai ales pentru femeile în vârstă. Sistemele de pensii nu sunt numai redistribuitori de venit între generații, ci și între grupuri din cadrul aceleiași generații. Cerințele de um, um sistemele de pensii sunt așadar importante pentru că ele sunt o sursă de redistribuire și uh, o sursă de redistribuire a veniturilor și pentru pensionari, dar toate schemele de pensii trebuie să contribuie la lupta împotriva uh, sărăciei în general. Schemele de pensii importante sunt garant, trebuie garantate prin uh, acordul tuturor partenerilor sociali și uh, trebuie să se bazeze pe solidaritate și pe tratament egal. Putem garanta acest lucru printr-o uh, abordare multipilon. să coopereze în mod corespunzător pentru a avea un regim de pensii solvabil. În încheiere, ați menționat celelalte chestiuni. După cum vă spuneam, vom colabora foarte bine cu Comisia de Ocupare, însă pentru a fi eficienți, trebuie să fim cu un pas în trimitem la timp uh, raportul. Aș vrea să-i mulțumesc lui Ivo pentru modul în care s-a implicat la raportul meu. Sunt gata să uh, să văd care sunt uh, părerile colegilor în legătură cu acest raport. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să aud că aveți o relație bună cu raportorul, deși trebuie președintele va hotărâ în legătură cu admisibilitatea. S-ar putea să aveți um, mai multă treabă dacă veți avea constrângeri din această privință. Acum raportorii din umbră, Wolf, Vicky, Danuta, prima pe lista mea, e mai ușor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. solicităm publicarea cărții verzi către Comisia Europeană. Acest document ne va permite să inițiem discuțiile privind uh, sistemele de pensii. După părerea mea, dezbaterea de astăzi ar trebui să fie percepută din uh, perspectiva faptului că trebuie îmbunătățită funcționarea pieței interne. Pe de altă parte, să nu uităm că avem o criză financiară și economică o îndatorare publică excesivă, să vedem care este și situația deficitului public și să vedem care sunt și schimbările demografice care apar. Atunci când vom discuta despre această temă, trebuie de asemenea să ținem cont și de noua structură de supraveghere financiară care e menită să ne protejeze de riscurile sistemice. Să vedem de asemenea modul în care este gestionată trebuie să uităm principiul de subsidiaritate, așa cum a spus-o și domnul raportor. Pensiile sunt o competență națională și nu trebuie să uităm acest lucru. De asemenea, să nu uităm faptul că de la un stat la altul, sistemele de pensii variază foarte mult și de multe ori e și greu să le compari între ele. Și în acest context ar vrea să vă reamintesc că România, Slovacia, Suedia, țări, 9 în total, au uh, semnat uh, o scrisoare în care se vorbește de costul uh, excesiv al um, reformării sistemelor de pensii, se vorbește de asemenea și de faptul că modul în care este calculat deficitul public, deci acest mod este în detrimentul reformării sistemului de, de pensii și de asemenea reprezintă un obstacol funcționării zonei euro sau a intrării în această zonă. Aș vrea să spun că domnul raportor sublinează faptul că sistemele de pensii ar trebui să fie menite doar în lucru și anume să asigure un nivel adecvat de venituri. Un lucru important pentru cetățeni, însă să nu uităm că pensiile, sistemele de pensii va, sunt diferite, de asemenea, și nivelul de trai e diferit de la o țară la alta și de aceea e greu să vorbim de un, de un nivel adecvat și uniformizat. Și să nu uităm, de, după cum spuneam, și, și principiul de subsidiaritate. De asemenea, pentru a asigura un nivel adecvat de venituri, trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că aceste sisteme de pensii sunt stabile și sigure. Și în ceea ce privește vârsta de pensionare, alt element menționat de raportor, după părerea mea, ar trebui, în primul rând, să ne asigurăm că vârsta legală de pensionare ar trebui să fie cât mai apropiată de vârsta actuală de pensionare. Să nu uităm, de asemenea, și posibilitatea de pensionare anticipată. Să nu uităm, de asemenea, cât de importantă este persoanele în vârstă, pentru cei care se vor ocupa de cei în vârstă. Și acum în ceea ce privește uh, fondurile fiduciare implicate în sistemele de pensii. În directivă eh, apar anumite probleme, mai ales legate de transpunere. Și asta deoarece există incertitudini juridice, există și definiții neclare, după părerea statelor membre. Deci va trebui să monitorizăm modul de implementare a directivei în statele membre și dacă va fi necesar, vor, va trebui să redactăm uh, linii directoare pentru a le înlesni interpretarea statelor membre. Ar trebui eventual să ne gândim și la o revizuire a directivei. În ceea ce privește acum solvabilitatea fondurilor de pensii și insolvabilitatea angajatorilor, aceste chestiuni trebuie privite doar în cadrul sistemului Solvabilitate 2, care va intra în vigoare după 2012. Deci, deocamdată nu știm cum va funcționa acest sistem. Lucrurile trebuie privite de asemenea și din prisma uh, noului implementa, da, când vom uh, schimba uh, principiile din solvabilitate 2. Să ne gândim la sistemul de asigurări și la sistemele de pensii. Acest sector uh, are propriile caracteristici. Unii cred că pentru pensii ar trebui să avem niște principii de solvabilitate diferite și că nu se pot aplica principiile din solvabilitate 2. Și bineînțeles trebuie să se facă o evaluare de impact. sunt, de fapt, raportorul din umbră pentru ALDE, ci colegul meu Stelz ar fi, dar el este la, în Mexic cu delegația și de aceea m-a rugat să vorbesc în numele lui aici. Aș putea doar să încerc așadar să redau ceea ce ar fi spus el pe această temă, deși nu sunt specialist, sper însă că să vorbesc în sensul în care și-ar fi dorit. Cred că suntem cu toții de acord că tema schemelor de pensii și reformei pensiilor în general este o temă centrală a politicii sociale. Nu există nicio, nicio țară, de fapt, în care nu se încearcă o reformare a sistemului actual de pensii, pentru că acesta să reziste la viitor, dar aceasta aduce foarte multe complicații cu sine. Trebuie să ne gândim, de exemplu, la demonstrațiile care au avut loc în mai multe țări. Avem uh, o problemă, bineînțeles, care vine din evoluțiile demografice, care ne obligă să reformăm sistemele de pensii. În același timp, însă, avem uh, și o marjă de manevră financiară din ce în ce mai mică și din cauza crizei financiare. Și în acest context, Dirk Starks a propus următoarele idei. Sistemul, așa cum este el astăzi, trebuie neapărat schimbat, aceasta este absolut evident. Însă el spune că trei puncte sunt foarte importante acest context pentru a garanta într-adevăr un sistem uh, durabil de pensii. 1. Ar fi important ca să avem o creștere economică, în primul rând. În comisia noastră, de fapt de mai mult timp, încercăm să garantăm și să discutăm din ce în ce mai mult uh, legi legislație care să reglementeze piețele financiare, tocmai din acest motiv. Aceste reglementări uh, pe care încercăm să le introducem pe piața financiară sunt necesare, dar întrebarea care se pune este dacă ele vor garanta cu adevărat creșterea economică și dacă nu cumva vor limita sau vor îngreuna măcar această creștere economică. Trebuie să fie clar însă că dacă nu obținem creșterea economică în următorii ani, va fi foarte dificil uh, să prelucrăm structurile de pensii pe care le avem acum. Este nevoie de aceea de finanțe publice măcar pe jumătate sănătoase. Foarte evident este de asemenea că în perspectiva evoluțiilor demografice trebuie să garantăm o muncă, o vârstă de pensionare mai ridicată, fie că va fi 65, 62 sau 67. Toate acestea sunt chestiuni pe care le gestionează statele membre, în care diferă de la stat la stat situația demografică. Însă un lucru este clar. Suedezii, de exemplu, consideră că este nesolidar ca noi să ne certăm în continuare dacă 60 sau 62 este vârsta corectă de pensionare, când ei au deja 67 ca vârstă de pensionare și au hotărât deja să o prelungească către 68 sau 69 chiar. În acest context, raportul, cartea, raportul pentru aviz al colegului nostru Cutaș, dar și uh, propunerea de carte verde a Comisiei, țin cont de aceste aspecte. Ce trebuie spus, însă, cum a zis și antevorbitoarea mea înainte, se pune întrebarea în ce măsură datoria publică poate fi calculată în avans. Obligațiunile pentru um, pensii în momentul de față în sectorul uh, public sunt cele care nu beneficiază de niciun fel de um, schimbare pozitivă în momentul de față și nu trebuie uitat că lucrurile în Germania, de exemplu, unde lucrurile sunt, să spunem, mai mult sau mai puțin bune, situația este cu totul diferită dacă ținem cont de um, contribuțiile um, uh, pentru pensii în, urmă, în schema cu care s-a adoptat acum sau dacă comparăm cu ceea ce era înainte. A doua întrebare însă care se pune este dacă chiar suntem serioși propunerea pe care a făcut-o și Mario Monti, că dorim să încheiem piața internă și vrem cu adevărat să avem o piață europeană de muncă. Pentru că dacă avem o piață europeană de muncă cu granițe permeabile, cu adevărat permeabile, atunci se pune imediat întrebarea următoare și anume dacă la pretențiile de pensii nu trebuie cumva portabilitatea să arate alt transporta drepturile de pensii dintr-un stat în altul. Acum însă trebuie să ne regândim dacă nu cumva acest lucru trebuie schimbat. Oare aceste cheltuieli suplimentare nu vor duce la faptul că uh, angajatorii să aibă mai puțin interes decât până acum să acorde sau să promită o schemă de pensii, să garanteze o schemă de pensii angajatorilor lor, pentru că li se pare prea dificil în cazul în care mobilitatea este prea mare. Un alt punct este următorul, și anume că aproape în toate statele membre avem un sistem pe trei piloni, și anume pensiile private, pensiile uh, publice și pensiile um, pe bază de afiliere voluntară. Aceste pil, acești piloni, bineînțeles, diferă foarte mult și sistemul în statele membre diferă foarte mult de la stat la stat și de aceea nu putem, de fapt, compara sistemele de la un stat la altul. să obținem o minimă armonizare în Europa, ar fi uh, bine să garantăm oarecum un cel mai mic numitor comun. De asemenea, un antevorbitor a spus că trebuie să ne gândim și cum vom, cum vom compara pe viitor sistemul uh, obligatoriu de pensii și uh, sistemele oferite de asigurări. La Solvency 1, comparația mergea oarecum, acum la Solvency 2 solvabilitate 2, cred că se văd diferențe foarte mari și aceste diferențe sunt justificate. Este destul de sigur că dacă regulile solvabilitate 2, care se aplică la sistemul de asigurări și vor fi obligatorii pe viitor, vor fi aplicate și la sistemul uh, public de pensii sau și la sistemul uh, situație, atunci eh, trebuie să știm că se schimbă lucrurile și că, de fapt, eh, încep să coste mai scump pensiile în general și de aceea angajatorii nu vor mai fi deloc doritori să garanteze sisteme de pensii și pensia angajaților lor, mai degrabă vor încerca să reducă contribuțiile pe care le vor avea de plătit după aceea. Ceea ce este foarte important, mai ales pentru IMM-uri, pentru că IMM-urile vor fi cele care vor avea probleme foarte Portabilitatea a fost abordată înainte, dreptul de pensii care dacă se poate sau nu trece de la un stat membru la altul și aceasta este o chestiune pe care trebuie să o discutăm. Nu știu care este soluția pe viitor. Întrebarea nu este dacă vom garanta așa ceva, ci cum mai degrabă, pentru că este clar că vom fi obligați la un moment dat să garantăm așa ceva. Și cum vom finanța mai ales acest lucru. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să facă o propunere de compromis poată fi aplicată și m-aș dori ca Comisia să facă un studiu de impact în acest sens. Cam acestea au fost ideile principale ale colegului meu, Dirk Stars, care dorește în final să mai vorbească și despre informații și subliniază importanța unei comunicări și informări uh, suficiente pentru toți cei implicați pentru că, fără ca aceștia să fie informați, um, nu pot, în general, contribuabilii să ia nicio decizie responsabilă. Mai sunt multe puncte care trebuie menționate și care sunt uh, menționate în raportul colegului nostru și care probabil vor fi discutate și în Comisia EMPL. De exemplu, dacă vom ajunge la o soluție satisfăcătoare la nivel UE, să vedem, de acord cu multe lucruri care au fost deja spuse și de aceea poate că aș putea să vin cu o contribuție puțin diferită. Eu aici văd, întrevăd două sau chiar trei chestiuni. Prima, care e și pozitivă, e că trăim mai mult și ar trebui să ne bucurăm de acest lucru. Se vorbește de vârsta de pensionare și s-a auzit că Bismarck a stabilit vârsta de pensionare deoarece în momentul, de față, în momentul respectiv uh, speranța de viață nu era mai îndelungată. Acum câteva elemente privind uh, comunicarea Comisiei. Statele membre clar trebuie să analizeze problema uh, fiecare în felul său, însă nu ne putem permite să nu tratăm așa cum trebuie această chestiune încuraja oamenii să lucreze mai mult. Știm că aici există anumite chestiuni delicate, s-a vorbit aici despre repregătirea profesională și de faptul că poate că nu vrei să-ți menții același loc de muncă pe care la 35 de ani până la 60 de ani. Să nu uităm de asemenea un alt element important, încrederea pe care trebuie să aibă cetățenii în economii. Diferența dintre teme rezidă și din, vine și din faptul că cu cât începi să economisești bani mai devreme, cu atât vei fi mai uh, liniștit la bătrânețe. Și de aceea e important ca următoarea generație să-și recapete încrederea în aceste economii. Un alt element important aici este portabilitatea pensiilor. Suedia și în țările de jos, sistemul este mult mai transparent. Deci pe un site uh, uh, web introduci numărul tău de asigurări sociale și vezi exact uh, câtă pensie vei primi de la stat, câtă pensie vei primi din sistemul privat. Deci se poate înțelege mult mai bine care este situația și mă gândesc că ar fi bine ca și celelalte state membre să se inspire acest model. Deci e important să le explicăm oamenilor exact care este situația pensiilor lor. Și în ceea ce privește economiile și încrederea în economie, aici intervine solvabilitatea. Deci trebuie să știi că pensiile și sistemul în care ai investit este solvabil. Și sunt sigură că și Peter ne va spune eh, mai multe despre acest lucru, însă avem nevoie și de o evaluare de impact asupra noii legislații, deoarece în trecut ne-am dat seama că de foarte multe ori crezând că erau potrivite pentru pensii, când de fapt uh, nu erau. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun e mai delicat și cred că aici instituțiile europene ar trebui să dea exemplu. Și când le cerem statele membre vârsta de pensionare. Deci am făcut o uh, astfel de revizire în 2004. Eu cred că ar trebui să mai uh, facem o trecere în revistă și acum pentru a ști exact care este situația. Mulțumesc, Pascal. Mulțumesc. Vreau să vă remitesc câteva elemente importante pentru verzi. În primul rând, suntem de acord cu o mare parte din propunerile făcute de raportor. aș spune că există atât de multe aranjamente diferite de la un stat la altul, probleme atât de diferite, demografice, variabile diferite, opțiuni diferite care țin de competența națională, încât eu unul am îndoieli în uh, legătură cu faptul dacă o abordare europeană în acest uh, domeniu aduce beneficii sau nu domeniul fiscal, într-adevăr, mi se pare că Uniunea Europeană are ceva de spus și poate veni cu ceva pozitiv, însă în ceea ce privește regimurile de pensii, opțiunile intergeneraționale de solidaritate, aici abordarea europeană mi se pare puțin mai greu de pus în practică. Deci, noi, în general, suntem pro-europeni, însă acest domeniu nu prea înțeleg uh, de ce am avea de câștigat prin Și elementul cel mai problematic din acest proiect de aviz este integrarea angajamentelor uh, pentru pensiile din sectorul uh, public în acest uh, sistem. Din punct de vedere logic, această legătură pe care o faceți cu sistemele private nu prea stă în picioare. putem transpune logica contabilă din sectorul privat în sectorul public. Și dacă am face așa ceva, am avea și mai mari probleme legate de îndatorarea publică, deoarece știm că statele membre pot schimba întotdeauna criteriile care vor uh, uh constitui sumele veniturile fiscale, de masa de salariați. Deci depindem de atât de multe lucruri încât ideea că putem într-adevăr să facem ceva pe 20-30 de ani mă lasă perplex. Și să nu uităm de asemenea că avem o dezbatere într-o situație foarte aceea vă rog să fiți cât mai succinți, Peter. Yeah, thanks very much to George. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc de asemenea raportorului pentru acest aviz excelent. Am trei puncte pe care vreau să le menționez. În primul rând, într-adevăr, ai dreptate, George, atunci când spui rolul important al acestor pensii și important ca aceste instituții de pensii ocupaționale să funcționeze bine. Și acestea vor avea implicații și dincolo de granițele europene. Că niciodată n-a fost un moment pensiilor. Însă acest lucru este pe de întregul nepotrivit. Să vedem ce se întâmplă, de exemplu, în Germania, felul în care există niște garanții fără limită din partea angajatorilor care trebuie să susțină activele necesare pentru pensii sau ce se întâmplă, de exemplu, în Regatul Unit și în multe alte țări, unde e clar că activele care sunt utilizate și mecanismele care sunt utilizate sunt foarte diferite. Și dacă vedem și ce se întâmplă cu solvabilitatea 2, Vreau să vă atrag atenția că ar trebui să ne îndepărtăm de aceste aspecte. Pe de altă parte, există și puncte în comun, însă trebuie să profităm de punctele forte ale industriei și de autoritățile de supraveghere care trebuie să își îndeplinească rolul și să spună ce se întâmplă cu pensiile necesare. Și încă un element pe care aș vrea să-l menționez. Există beneficii foarte clare și contribuții foarte clare și avem uh, milioane de persoane în Europeană care sunt într-un proces de declin acum. Nu trebuie să accelerăm acest proces, trebuie să definim mai bine felul în care se fac contribuțiile și, așa cum a sugerat și raportorul, poate avem nevoie de o soluție de mijloc astfel încât oamenii să poată face economii, dacă pot face acest lucru și de asemenea instituțiile să contribuie în măsura posibilului. Deci există foarte multe dezbateri în acest sens, dar cred că nu ne poate ajuta da, dacă stimulăm și mai mult dezbaterea și polemica la nivel politic în statele membre. Mulțumesc, Thomas. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Cutaș pentru raport. El a menționat faptul că avem competență. Într-adevăr, aceste probleme apar foarte des. De fapt, în Comisia pentru Ocupare am văzut că nu aveam voie să folosim câteodată cuvântul femeie, pentru că exista Comisia pentru Femei. Deci poate să devină foarte ridicolă această problemă. Trebuie să spun persoane care nu au genul masculin. Deci eu cred că nu trebuie să ajungem la așa ceva, pentru că competența până la urmă nu este chiar atât de importantă. Noi, Comisia pentru Economie, trebuie să avem, bineînțeles, multe competențe, mai ales în acest domeniu, acrobațiile care s-au făcut în acest sens. E importantă colaborarea, bineînțeles, și cu ceilalți. Acum, la punctul 4, statele membre trebuie să aibă în vedere dimensiunea Uniunii Europene. Sigur că o au. Când vorbim despre mobilitate, despre durabilitate, când constatăm că lucrătorii pot trece dintr-o țară în alta și pot folosi eventual provocări noi de carieră în alte state membre și aceasta face parte dintr-o perspectivă europeană cred că ea revine automat, pentru că foarte multe întreprinderi nu mai sunt localizate într-o singură țară și produc într-o singură țară, ci tocmai se așteaptă ca lucrătorii să vină cu ei când se delocalizează sau pentru că pur și simplu au activități în mai multe țări. De asemenea, trebuie să avem uh, posibilitatea de a ajunge la un numitor comun, nu sunt neapărat de acord cu ideea unui venit minim. Lucrurile trebuie să fie, în primul rând, negociate de social, depinde de branșă, nu putem să comunicăm acest lucru de la nivel central. Diferența dintre statele membre, toți deputații au vorbit despre acest lucru înainte și cred că trebuie să rămână așa. Avem experiențe diferite cu uh, sistemele de pensii, sistemul uh, de pensie individuală, publică, ocupațională, există diferite posibilități de finanțare acestor scheme și în multe domenii și în multe state membre există diferite sisteme de succes. Însă, e clar că statele membre au în continuare competența pe această chestiune, dar social să aibă un rol important de jucat și eu cred că trebuie să rămână așa. De exemplu, directiva pentru detașare, de care ați vorbit la punctul 13, este un punct cheie, dar cred că de multe ori este prost interpretată, pentru că ea nu este o limitare a concurenței. Directiva detașării este prevăzută pentru ca o prestație de serviciu care are legătură cu calitatea să poată fi garantată. Acesta e un element important și nu trebuie să se considere că este mai puțin importantă, pentru că avem acum piața internă și nu mai avem nevoie de directiva detașării pentru că acest lucru mi s-ar părea greșit. Portabilitatea s-a discutat într-adevăr înainte și de către Peter și de către alții. Da, e clar, Wolf Klintz a spus înainte că nu e vorba de dacă vom putea accepta acest lucru, ci de cum. Cum putem garanta că portabilitatea să se întâmple bine. Însă trebuie să garantăm, dacă însă trebuie să garantăm uh, ca să nu scădem vârsta atât de mult încât să nu se mai contribuie, de fapt, la sistemele de pensii, pentru că altfel nu mai au niciun sens. Nu putem spune, pe de altă parte, nici să garantăm uh, o unitate europeană și să sacrificăm, de fapt, ceea ce s-a negociat între partenerii sociali la nivel național. Nu putem să transmitem mesajul că dacă funcționează bine în unele state membre, vine Europa și strică totul și nu mai merge nimic. Trebuie să avem grijă pentru ca drepturile statelor membre și a partenerilor sociali din statele membre să fie sistem care onorează fidelitatea față de o întreprindere, care, deci, uh, lucrează cineva pentru o întreprindere și are posibilitatea să obțină pe lângă salariu faptul că a participat, la, a contribuit la schema acelei întreprinderi și are o pensie mai mare pentru că nu s-a mutat din acea întreprindere. Acesta este un punct bun de exemplu al modelului nostru social în Germania. Pe scurt, deci eu cred că avem uh, de a face cu un aspect important care ține și de economie și de aspectul social, care este foarte de actualitate. Nu mi se pare o idee bună să ne gândim la pensionare anticipată. Mi se pare că în Germania, de exemplu, s-a văzut că pensionarea anticipată a dus la o catastrofă. Multe, multe persoane au primit uh, susținere uh, pentru a pleca la un moment dat mai devreme și, în schimb, n-au fost angajați persoane tânăre și acest lucru a dus la o deficiență pentru întreprindere. Deci eu cred că persoanele trebuie să aibă ocazia să rămână cât de mult doresc în, la locul de muncă și trebuie să încercăm să garantăm asta, acest lucru pentru că atunci avem o șansă. Am arătat că acest lucru rămâne în mâna statelor membre și astfel cred că am răspuns neapărat la întrebări Comisia Europeană a vrut întotdeauna mai multă unitate, eu nu cred că este mulțumesc uh, am depășit un pic uh, timpul și avem și un comisar invitat pentru mai târziu, deci va trebui să ne oprim la ora 11. Aș vrea de aceea să vă limitați comentariile la câteva minute, două minute. Indico. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc pentru propunerile care au fost făcute. Totuși, legislație la nivel european. Aceasta este o chestiune foarte urgentă. Avem sisteme de pensii foarte diferite, definiții și reguli foarte divergente în diversele state membre. De aceea, dacă suntem de acord că ne confruntăm cu diverse provocări, cu criza economică și cu alte provocări care sunt de natură globală, trebuie să acceptăm și faptul că avem nevoie de reguli uniforme ceea ce privește reforma sistemului de pensii, trebuie să ținem cont aici de mai multe elemente. Trebuie să fim precauți în primul rând. Speranța de viață este mai mare, dar aceasta nu are neapărat uh, legătură cu reforma sistemului de pensii pe care trebuie să o implementăm. Cred că există și alți factori pe care ar trebui să-i luăm în considerare. Colegii mei au menționat uh, existența celor trei piloni în sistemul de pensii. De asemenea, s-a vorbit aici despre nevoia de a ține cont de costuri. Iată de ce cred că avem nevoie de o legislație uniformă, de reguli uniforme. Pentru că statele membre care oferă opțiuni cetățenilor, de exemplu în Ungaria, statul cetățeni au ales sistemul privat de pensii, un lucru care este foarte costisitor pentru stat. Iată de ce a fost uh, aplicată o procedură de încălcare împotriva Ungariei. Procesul de armonizare este însă foarte încet. Iată de ce am hotărât să transformăm sistemul nostru de trei piloni în doi piloni. Poate că nu este soluția cea mai bună, dar trebuie să găsim o soluție foarte rapidă la această problemă, pentru că avem o datorie și un deficit enorme în același timp trebuie să promovăm și creșterea economică, pentru că ne confruntăm cu provocări importante. Iată de ce am hotărât să luăm măsuri rapide și să propunem cei doi piloni în loc de trei piloni. Vom, îi vom ajuta pe cetățeni să rămână și în sistemul uh, voluntar de pensii și, bineînțeles, că se pune problema ce poate face statul cu economiile cetățenilor. Avem nevoie încă o dată de soluția fondurilor de pensii private, indiferent că e vorba de sistemul PSUGO sau alte sisteme. Aș vrea să vă atrag atenția aici și asupra unui alt element. Trebuie să cerem Comisiei Europene să prezinte cât mai rapid o propunere care să ducă la uniformizare sau care să meargă în sensul uniformizării regulilor. Pentru că situația și practicile de la ora actuală cunoscute. Da, Udo, mulțumesc! Felicitări colegului Cutaș pentru prezentarea acestui raport. Fiind dacă nu avem prea mult timp, însă aș dori să fac doar trei remarci foarte scurte. Exemplul maghiar de care a vorbit bine, ci că este într-adevăr confruntată cu multe riscuri și că de multe ori uh, se întâmplă același lucru cu uh, piața acțiunilor, cum se întâmplă cu uh, schemele private de pensii. Mă scuzați, spune vorbitorul, că am vorbit alături. Vorbeam deci de sistemele private de pensii, care nu cred de la sine. Acest exemplu maghiar este exact cel pe care îl considerăm relevant pentru Comisia exact, și ce s-a întâmplat cu acțiunile în ultima vreme, ca la raliu s-a mers pe piața acțiunilor și nu putem să garantăm totul prin sisteme private. Știu că mai de mult în Parlamentul European am discutat despre această posibilitate, unde trebuia să ne justificăm de, pentru faptul că există și un sens în pensiile publice. Eu cred că aici am ajuns deja mai departe acum. În legătură cu ce a spus Wolf Klintz și portabilitate, nu cred portabilitatea s-a oprit, s-a blocat în Parlamentul European. Cred că aceasta a avut o poziție destul de bună, a avut o majoritate calificată, dar n-a fost posibil să se pună de acord cu Consiliul. Deci, în principiu, posibilitatea aceasta, momentan, nu a fost exploatată la maxim, dar este o cerință utilă. Consiliul însă trebuie să se miște, nu trebuie să încercăm să căutăm problemele la Parlament. Și acum în legătură cu ideea cheie, vârsta de pensionare. Mulți colegi au luat cuvântul pe această temă. Cred că vom avea probabil o discuție europeană despre vârsta de pensionare. Nu cred că pe termen lung vom putea să ne cramponăm la nivelul național, pentru că există presiuni enorme și nu pentru, și pentru că, în primul rând, este prevăzut în legislație ca să avem o însă această discuție ne-a creat probleme în Germania, în Franța și mai multe state membre. S-a discutat în ultima vreme, dar nu trebuie să fie o discuție ideologică. În majoritatea întreprinderilor industriale, de exemplu, nu lucrează nimeni care are mai mult de 50 de ani, ceea ce este într-un fel, ar fi ridicol să spunem că trebuie să existe, să lucreze mai mult, dacă nu există locuri de muncă pentru ei. Atunci ar trebui să fie schimbată și structura economică a acestor întreprinderi ar trebui garantat învățatul pe tot parcursul vieții și uh, ar trebui ca trainingul să nu mai fie un lucru, mm, să zicem, de detaliu, ci ar trebui să se garanteze formarea profesională continuă a lucrătorilor cu sancțiuni implicite. Altfel nu putem discuta despre creșterea vârstei de pensionare sau despre alte astfel de teme. Există principii în care, de exemplu, țările scandinave au ajuns mult înaintea noastră. Mulțumesc! Thank you. And... Mulțumesc și acum abordare europeană ce mai avea de câștigat. Și după părerea lui, a spus că inexistentă. Și eu sunt de aceeași părere, deoarece statele membre sunt competente în acest domeniu. Și în cartea Verde nu se vorbește de schimbarea competențelor, nici de roluri partenerilor sociali, se spune că ar fi ideal să avem un sistem de pensii ideal pentru toată lumea. Acesta este punctul de, depar, de plecare din Cartea Verde. În continuare, Comisia încurajează o privatizare a sistemului de pensii. Se vorbește de în ce în ce mai mult de fondurile private de pensii. Însă toate analizele făcute la nivel internațional arată că fondurile de pensii nu se descurcă mai bine decât fondurile gestionate prin capitalizare. Am aici un aviz de la Oficiul Internațional, Biroul Internațional al Muncii, unde se spune Însă, între timp, ne-am dat seama că orice sistem de pensii, indiferent de structură și de finanțare, este menit îmbătrânirii, este sortit îmbătrânirii. Vedem cum fondurile de pensie și-au schimbat strategia în ultimii ani. Colegul Skinner a vorbit puțin despre asta. La început erau, existau fonduri de pensii care oferau prestații definite. Deci știai uh, câți bani vei primi la la sfârșitul contractului, scheme cu contribuții definite. Acum se, sunt oferite alte regimuri, regimuri cu fel de contribuții. Deci știi ce plătești, însă nu știi exact ce primești la sfârșit. Deci doar contribuția este definită. Și de altfel, cei de aici care au spus întotdeauna că o reformă a pensiilor ar soluționa probabil ar trebui să se au, și-au dat seama că în timpul crizei fondurile de pensie au avut mult de suferit, mai ales uh, în țările în care totul se baza pe fondurile private de pensie. În ultimii doi sau trei ani am văzut un declin general în ceea ce privește înființarea de fonduri țări s-au pierdut chiar 30% din active, mai ales în țări cum ar fi Marea Britanie, Suedia și țările de jos. Deci aceste țări au suferit cel mai mult și voi încheia, doamna președinte, cum îmi spuneți, spunându-vă că, indiferent care ar fi sistemul, și îl citesc pe profesorul Halliday de la Universitatea din Bordeaux, deci orice sistem perioadă, iar, fond, iar activele respective devin inactive dacă nu sunt folosite în scopuri productive, în detrimentul uh, producției viitoare. Iată care este situația. Sincer, nu știu de ce mai lucrăm pe marginea acestei cărți vers, care este într-adevăr informativă, însă care nu ne va duce nicăieri deoarece, așa cum am spus mai devreme, sistemele de pensie țin de subsidiaritate și lucrurile ar trebui să rămână tot așa. Thank you. Um, Mr. Kutash, you probably have... Domnule Kutash, poate că nu aveți timp să mai uh, reluați tot ceea ce s-a spus pentru a face un rezumat, dar vă dau cuvântul pe scurt. Mulțumesc. Vă mulțumesc. În primul rând, le mulțumesc colegilor pentru contribuții. foarte greu să găsim ceva comun. E clar că sistemele au probleme în fiecare țară și e clar că principiul de subsidiaritate ne va afecta absolut toate deciziile. Însă, dacă ar fi să găsesc o concluzie pentru această dezbatere, aceasta ar fi următoarea. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să acționăm. Nu putem aceeași situație. Văd cu câte probleme ne confruntăm, însă se întrevăd puține soluții. Și după părerea mea, <coughs> printr-o abordare constructivă am putea întrevede o soluție. Știu că e foarte greu, însă măcar să, să încercăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Termenul pe care l-am eu, termenul pentru amendamente 8 decembrie la orele 12. Analizarea amendamentelor se va face la Strasburg pe 17 ianuarie la o reuniune extraordinară. Ca nu prea avem astfel de reuniuni extraordinare, iar votul la Econ va fi pe 21 ianuarie, iar cel din 1 februarie și în plenară în sesiunea din februarie. Trecem acum la punctul 4, un prim punct de un prim schimb de vederi privind derivatele extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții. Îl avem pe domnul Langen, care este raportor la acest uh, subiect. Îi dau cuvântul. Frau Vorsitzende, wir sprechen heute Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim pentru prima dată astăzi despre această parte importantă a reglementării financiare, despre derivatele extrabursiere și deja în această vară am avut un aviz din partea Parlamentului European care s-a adoptat și care abordează întregul complex uh, tematic și a stabilit anumite jaloane. În primul rând, aceasta este prima dezbatere despre documentul Comisiei 184 din 2010, din 15 septembrie. Și dacă vrem să facem o evaluare rapidă, știm că Comisia a ținut cont de propunerile Parlamentului din vară, și anume în mare măsură. Este bine că am reușit să găsim atunci în vară un consens în Parlament, chiar pe chestiuni disputate. Doamna președinte își amintește probabil că am luptat chiar la sfârșit pentru detalii propunerea comisiei însă lasă mai multe întrebări fără răspuns. Fiind dat că aceasta este prima dezbatere, aș dori însă să reiau câteva principii de bază. În primul rând, propunerea aceasta s-a discutat și la summitul G20 în septembrie 2009, când s-a hotărât a preveni riscurile operaționale și pentru a garanta integritatea piețelor. Regulamentul înaintat pleacă de la premiza că derivatele standardizate și stabilirea unor standarde pentru contrapartide centrale și crearea unor registre de tranzacții trebuie să fie în centrul acestei propuneri de regulament. Aceasta însă ținând cont de un de o abordare generală, și anume că o serie de uh, măsuri de reglementare trebuie să fie coordonate între statele membre și legislația cadru pe care o avem momentan în Statele Unite trebuie și ea să fie considerată. Această legislație a fost adoptată la sfârșitul lui iunie de către președintele Obama, a fost semnată, e vorba de Frank Dodd Act și uh, este nevoie acolo, de exemplu, de o doi ani de implementare. La summitul G20 s-a stabilit că la sfârșitul lui 2012 se va, se va, va intra în vigoare regulamentul pe această temă, deci mai avem 25 de luni de astăzi pentru, în primul rând, a adopta o propunere comună de regulament, Consiliul și Parlamentul, și pentru, doi, a da timpul autorităților de supraveghere să prevadă măsuri aferente pentru această nouă deci eu plec de la premiza că trebuie să facem tot posibilul pentru ca această propunere să fie adoptată în orice caz înainte de pauza parlamentară de vară din 2011. Deci, cel târziu, în ultima săptămână de sesiune din iulie la Strasbourg, înainte de vacanță. Întrebarea care se pune este în ce măsură putem să găsim un comun acord cu Statele Unite, însă nu poate să-și acesta a fost și motivul pentru care am făcut apel la experții noștri, la Policy Department și am cerut elaborarea unei comparații între regulamentul SUA și propunerile Comisiei Europene. Grupul de experți care a fost propuneri se află și uh, derivatele standardizate și clarificarea unor standarde uh, obligatorii juridice pentru partide și uh, diferitele părți și crearea unui registru. Riscurile sistemice și sporirea pieței derivatelor trebuie să fie obținută prin următoarele măsuri. Un clearing face prin contrapartidele centrale. Elaborarea unor standarde de reglementare eficiente pentru o supraveghere mai bună, registrul de tranzacții și criteriile pentru stabilirea obligațiunilor de clearing. 3. Criterii specifice pentru clearingul bilateral al tranzacțiilor cu derivate. tranzacțiilor toate informațiile sau, dacă nu este posibil, transmiterea acestora către autoritățile de reglementare și 5. Obli publicarea obligatorie a pozițiilor generale. Aceasta conține și ideea că autoritățile de reglementare trebuie să aibă un acces nelimitat la registrele de tranzacții. Obligația de clearing și de informare este prevăzută și în contractările dintre institutele financiare, dar dacă un, o um, activitate în domeniul derivatelor nu trece printr-o autoritate de clearing, atunci trebuie să se ia măsuri de minimizare a riscurilor. Propunerea Comisiei, care este și obiectul avizului nostru din 15 iunie 2010, prevede ca pentru instituțiile noi financiare obligativitatea de raportare trebuie să stabilească în primul rând și pragul aceasta este una din uh, problemele care încă nu s-a rezolvat și în multe din discuțiile multe pe care le-am purtat până acum, nimeni nu a dorit, să spunem pe față, să ia poziție față de aceste două praguri, valori prag pe care le-a stabilit Comisia. Mi se pare, mie personal, important să stabilim măcar criterii pentru stabilirea acestor praguri, pentru ca să facilităm activitatea supraveghere și a specialiștilor de pe piață și eventual să preluăm aceste informații după aceea într-o anexă în regulament. Însă până acum nimeni nu a reușit să iasă de, de sub apărare, de sub acoperire pe această temă și să facă propuneri mai curajoase. La institutele nefinanciare, întreprinderile trebuie să aibă posibilitatea, după propunerea Comisiei, să încheie contracte de derivate pentru prevenirea locurilor pentru desfășurarea activităților și această acoperire a riscurilor nu trebuie să fie inclusă în cadrul pragului stabilit. Pentru definiția concretă nu mai vreau să dau detalii, pentru că, în principiu, toate contractele de derivate trebuie să fie anunțate către registrul de tranzacții pentru ca să se poată garanta o privire de ansamblu asupra pieței derivatelor. Pentru aceasta este necesar un sistem de raportare unilateral, adică un, uniform la nivelul Uniunii Europene. Avem un model în SUA care în anii 2007-2008, după criza financiară, după izbucnirea ei, au uh, stabilit reguli americane prin care totuși uh, în continuare cotele de piață nu au uh, fost împărțite după, um, după criteriile noastre, ci în continuare se ridică la 80% de, pentru că majoritatea părților uh, participante pe piață își uh, înregistrau pe bază voluntară activitățile. De aceea noi nu suntem de acord cu această uh, regulă americană. Întrebarea este dacă vrem să ne afirmăm părerea noastră europeană, să ne asumăm responsabilitatea europeană care nu dorește numai să ține cont de situația prețurilor și de concurență, ci care dorește ca acest registru al tranzacțiilor să aibă și alte criterii de exemplu, accesul nelimitat pentru autoritățile de supraveghere europene. Acesta va fi un punct important pe care va trebui să-l discutăm. Am purtat deja mai multe discuții eu personal cu aceste autori, cu DDDC-ul în Statele Unite și cât pe măsura posibilul m-am convins că ei într-adevăr lucrează foarte bine, dar că independența listelor de transformare ar trebui să fie garantate la nivel european. În ceea ce privește mm, obligațiunile punctelor de clearing, trebuie să se garanteze accesul la lichidități, la capital propriu și la guvernanță și la tehnici de reducere a riscurilor, mai ales mm, necesitățile mm, organizatorice pentru guvernanță, care, de exemplu, reglementează statutul membrilor bordului principiul că biroul responsabil pentru managementul riscului trebuie să, să fie subordonat imediat uh, conducerii și nu trebuie să fie influențat de către alte părți. Vom mai dezbate cu siguranță aceste competențe și care sunt uh, ce se impun aceste CPC-uri și care sunt acestor CPC-uri și care sunt regulile pe care acestea trebuie să le îndeplinească. CPC-urile trebuie de asemenea să se supună regulilor de Europeană și uh, propunerea de regulament cere să existe 5 milioane de euro capital propriu. Există mai multe propuneri și pentru ridicarea acestui prag. Un alt punct critic în propunerea Comisiei, care trebuie discutat, este chestiunea interoperabilității. Se prevede, deci, necesitatea acordării unei, autorită- unei contract bazat pe interoperabilitate, însă acesta nu poate fi uh, extins la maxim, pentru că prin această interoperabilitate se adaugă riscuri suplimentare din cauza complexității piețelor derivatelor. Nu doresc să mai spun uh, să vă spun că volumul nominal a fost 215 milioane la, miliarde la sfârșitul lui 2006, do, deci e vorba de dolari, și că această complexitate perspectiva statelor mici mult mai gravă decât uh, din perspectiva statelor mari. Dacă există o colaborare cu statele membre mici în cadrul interoperabilității, atunci putem să folosim mai degrabă uh, aceste instrumente decât dacă este vorba de statele consultările cu Consiliul și cu grupul de lucru de la Consiliu s-a dezbătut uh, subiectul interoperabilității și al colaborării dintre diferitele organizații și uh, felul în care trebuie garantat acest echilibru. Un rol important, după cum ziceam și înainte, îl vor juca registrele de tranzacții. În legătura cu acestea rămân foarte multe întrebări fără răspuns și anume autoritățile de reglementare europene trebuie să aibă acces uh, și să trebuie să aibă acces la datele acestora, trebuie să se îndeplinească standardele de informare și raportare și că uh, acestea trebuie să decidă cu privire la gestionarea datelor acestora și se mai pune și problema protecției datelor, cum sunt protejate aceste date, cum sunt conservate. Acesta mi se pare un punct important pentru noi și uh, aici ne amintim de dezbaterea Parlamentul uh, a ținut foarte mult de aspectul protecției datelor. Acest lucru se valab, este valabil și pentru registrele de tranzacții, pentru că, chiar dacă e vorba de alt uh, subiect și de altă pondere, este important. Propunerea de regulament, dacă ar fi să o spun pe scurt, este de salutat, trebuie salutat în uh, principiu, pentru că foarte multe cerințe din partea Parlamentului European au fost preluate în acest propunere, dar în același timp uh, această propunere obligație, ține cont de obligațiunea de clearing și de transparență, care au fost cerințe importante și au adus îmbunătățiri considerabile față de propunerea inițială. O specificitate a acestei uh, propuneri este numărul de acte care trebuie delegate către Comisia Europeană, acesta fiind un punct de dispută permanent între Parlament și Comisie și între Parlament și Consiliu. Dacă actele delegate trebuie să fie asemenea măsură transferate către Comisie. Va trebui să mai discutăm acest punct. În parte se justifică atunci când e vorba de standardele tehnice, de reglementare, de studiile de impact și așa mai departe, dar trebuie să ținem cont însă de faptul că această propunere de regulament, dacă e să o luăm ad literam, nu este de fapt decât o legislație cadru și de fapt un regulament nu ar trebui să impună mai multe detalii decât uh, sunt prevăzute deja în această propunere. Având în vedere calendarul actual, este prevăzut ca propunerea de raport din Comisia ECON să fie prezentată la sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie. Am dezbătut uh, și data trecută despre calendar pentru că avem nevoie de avizele experților pe care vrem să le introducem în această propunere de raport. Calendarul ar trebui așadar să se deruleze până în iulie și să se încheie în iulie acest proces pentru ca propun, pregătirile să poată să mai uh, aibă timp să se desfășoare până în 2012. Ce s-a făcut până acum din partea noastră, din partea colaboratorilor mei și a mea, am purtat o serie de discuții până acum, am făcut o serie de propuneri scrise și am primit propuneri scrise fără să fi cerut acest lucru, iar uh, raportorii întrebări cheie și le-am trimis la toate părțile interesate, cerând uh, un răspuns până pe 22 noiembrie, deci până săptămâna trecută. Am primit uh, până la sfârșitul săptămânii trecute încă mai multe răspunsuri. Întrebările erau următoarele. În primul rând se refereau la evaluarea domeniului de aplicabilitate în conformitate cu articolul 1, 2. Definiția articolului, definiția de la articolul 2 3. Cum se poate garanta un acces uh, fără discriminare la CPC-uri și la serviciile acestora? 4. Care este părerea dumneavoastră despre stabilirea informațiilor pe tema pragurilor de clearing pentru um, contrapartidele nefinanciare? 5. Care este evaluarea dumneavoastră cu privire la îmbunătățirile care se pot face în structura de supraveghere, mai ales crearea unui colegiu cu privire la articolul 14 și acordul de cooperare între autoritățile de supraveghere. 6. Cum evaluați diferențele în, propun, în uh, prevederile de reglementare a Frank Dodd Act și care este propunerea comisiei, care, comparația cu, cu propunerea comisiei cu privire la uh, pie, condițiile de piață pentru state terțe 7. Care este, sunt, după părerea noastră, avantajele regulii interoperabilității? Există riscuri sistemice care sunt legate de aceasta? 8. Cum ar trebui să arate structura registrelor de tranzacții? 9. Care este părerea dumneavoastră schimbul de date și de informații, articolul 22, 26, 36 și 67 și, în final, un, o evaluare generală a propunerii ca atare. Până ieri seara au fost uh, trimise mai multe răspunsuri la acest chestionar și anume 49 de răspunsuri am primit în scris. Din acestea, 45 sunt avize propriu-zise, care sunt aici, le regăsiți în acest dosar, pe care însă n-am avut timp să le evaluăm încă. Sunt uh, mai degrabă răspunsuri din statele membre, din partea ONG-urilor, din partea um, oficiilor de clearing și din partea altor institute și am primit și răspunsuri de la fonduri de pensii, de imobiliare, um, asigurări uh, sau câteva bănci parte, aceste avize au fost uh, concepute și în numele unor asociații sau grupe de interes sau întreprinderi. Aș uh, vrea să ofer tuturor colegilor să fac o analiză a acestora. După ce am făcut o primă analiză, să reușim uh, să analizăm toate răspunsurile pe care le-am primit și se găsesc online și să dăm un feedback raportorilor din umbră, astfel încât fiecare care este interesat să citească răspunsul la acest chestionar pe care îl avem. În final, dacă îmi permiteți, aș vrea doar să fac câteva remarci cu privire la stadiul negocierilor în grupul de lucru de la Consiliu. Grupul de lucru de la Consiliu s-a întâlnit deja de trei ori, iar înainte de Crăciun se va mai întâlni încă o a patra oară și din perspectiva președinției belgiene va încerca să stabilească un bilanț intermediar. Au fost stabilite următoarele puncte. Stabilirea obligației poate să uh, adauge um, obligațiuni de clearing cu privire la obligațiunile de sus în jos sau de jos în sus. Există doar uh, câteva răspunsuri pe la aceste întrebări. Apoi s-au mai uh, discutat și aspecte despre felul în care pot fi tratați clienții acestor așa numiți non-financials. Și aici, iată s discutat despre pragurile de clearing, ele au fost criticate Apoi e vorba de autorizație și autorizația pentru CPC-uri. Nu mă așteptam să fie altfel la Consiliu. S-a mai discutat și despre rolul ESMA. Știm din alte legislații că întotdeauna aceasta este o problemă. Membrii Consiliului foarte greu suportă existența unei noi autorități de supraveghere. Au probleme foarte mari cu aceasta. Și aceasta întrebarea este ce se întâmplă dacă colegiul respectiv nu poate să se pună de acord, așa cum se propune la articolul 14, soluții se propune acolo, dacă poate colegiul respectiv este prea mare, dacă sediul joacă un rol important, dacă este nevoie de o licență bancară. Aici există mai degrabă remarci critice pentru că se spune că nu ar fi bine să existe o licență bancară pentru că nu este necesară, însă fondurile băncii centrale trebuie să fie garantate, deci trebuie să se deschidă posibilitatea ca PCP, CPC-urile să aibă un cont deschis la Banca Centrală. Va trebui să discutăm cu Banca Centrală Europeană pentru aceasta. Un alt punct central și anume CPC-urile din țările terțe. E vorba de reciprocitate aici, o procedură simplificată de recunoaștere reciprocă. Comisia prevede un sistem care echivalent până acum din câte am văzut cu sistemul din SUA. O autorizație în SUA este mult mai dificilă chiar decât uh, propunerea Comisiei. S-a discutat uh, la Consiliu de asemenea și despre interoperabilitate și despre registrele de tranzacții și cred eu că gândim, să zicem, în același sens până acum, Comisia și Consiliu, și sper că și Parlamentul. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare să mă ascultați atât de mult timp și v-aș fi foarte recunoscător dacă ați putea să ne dați cât mai mult feedback acum în această discuție. Mersi. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. E adevărat că a fost uh, oarecum complicat, dar este un cuvânt introductiv care ne arată foarte clar ce se întâmplă față de raportul precedent. A fost foarte util. Acum mă îndrept spre raportorii din umbră. Udo, știu că Leonardo nu este aici și vorbește numele lui. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, dragi colegi. Raportorul nostru din umbră, Leonardo Domenici, nu a putut să vină din cauza vremii astăzi și pare foarte rău. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru avizul său foarte clar și detaliat pe care ni l-a și prezentat acum la începutul dezbaterii. Noi, socialiștii și democrații, putem spune următoarele până acum. Raportorul are susținerea noastră de plină în felul în care abordează această problemă. Aceasta este însă valabil, domnule Langen, numai în măsura în care raportorul se obligă față de o cultură de reglementare și nu își pierde curajul pe drum în acest sens. Aceasta este, deci, condiția pe care o punem noi pentru colaborare. Suntem mulțumiți că există o propunere de regulament și că nu este o propunere de directivă, dar, în orice caz, una din uh, aspectele, unul din aspectele importante este să vedem în ce măsură comitologia poate să acționeze. Mi se pare că momentan are competențe prea largi vreau să subliniez acest lucru. Noi nu vrem să predăm nicio competență și vrem să putem analiza până în detaliu ce se întâmplă. Însă, așa am spus-o și la raportul de inițiativă, din proprie inițiativă Langen, nu ne convine dacă riscurile centrale sunt puse în paranteză. Aceasta este vorba mai ales pentru piețele de produse brute și de materii brute și de alte produse se poate trata unele din aceste aspecte, dar noi dorim să intrăm în detaliu în orice caz pe toate aceste puncte. Acum, procesul de autorizare nu trebuie să fie prea complicat din perspectiva noastră. Suntem de acord cu un rol puternic al ESMA și vom uh, face eforturi în sensul pe care l-a menționat și raportorul. Nu vrem ca rolul ESMA să fie minimizat, pentru că nu cred că are sens. În legătură cu CPC-uri, ele trebuie să aibă acces la lichidități uh, ample, aceasta este valabil și pentru piața băncilor centrale, dar și pentru piețele private și ne-ar bucura să discutăm cu raportorul și cu raportorii în umbră despre ce înseamnă, de fapt, o dotare de capital inițială decentă și dacă nu ar trebui să discutăm mai puternic despre profilul de riscuri al CPC-urilor și să nu încercăm să elaborăm o reglementare generală. În legătură cu sancțiunile, și aici va trebui să dăm un rol puternic ESMA pentru ca să putem pleca de la un nivel comun pentru toată lumea. Rolul institutelor non-financiare și aici eu aș propune să acționăm mai orientat către riscuri și nu să tratăm problema general, că acestea nu sunt periculoase, să ne uităm mai degrabă care, începând de la ce prag și de la ce practici uh, de piață există riscuri inerente în legătură cu uh, relația dintre legislația noastră și cea a SUA, trebuie să încercăm să fim echitabili, trebuie să nu fim mai slabi în legislația noastră. Colegul Langen cu siguranță se va bucura de susținerea noastră având în vedere ce a propus uh, acum pe această temă Același lucru se aplică și în legătură cu accesul european la registrul de tranzacții și felul în care sunt garantate drepturile autorităților de supraveghere. Cam atât vreau să vă spun. Vedeți că pe total noi așteptăm o dezbatere constructivă și sperăm ca rezultatul să fie puternic pentru a avea un regulament și mai bun. Mulțumesc. Pascal, te rog. să iau cuvântul după liberali, încât m-a surprins, domnul președinte. N-am să mă întind prea mult, pentru că s-au spus deja foarte multe de către domnul Langen și de domnul Bullman și acestea merg exact în sensul celor pe care le dorim și noi în acest dosar. Există trei aspecte care sunt importante pentru noi. În primul rând, accesul la lichiditățile băncii centrale, pentru că atunci când uh, schimbăm logica, deci în loc de a avea o logică de difuziune a riscului, care a dus la faptul că nimeni nu știa practic unde era riscul, trecem acum la o reconcentrare a riscului și aceasta, bineînțeles, înseamnă că aceste entități, uh, CPC-urile, trebuie să aibă acces la lichiditățile băncii centrale în cazul în care există probleme. Acesta este un punct cheie pentru noi și acesta pune foarte multe probleme, în special la Consiliu. Cred că va fi de altfel un element central al discuțiilor noastre. Un alt aspect central, așa cum a arătat și domnul Langer, este chestiunea interoperabilității. Nu vreau să intru în detalii acum, dar ținând cont de faptul că logica acum este de concentrare a riscului pentru o mai bună evaluare a acestora, atunci, dacă ne gândim la interoperabilitatea între societăți, apare o dificultate foarte mare de evaluare a riscurilor sistemice pe care le prezintă CPC-urile pentru că va trebui să împărțim riscul mai multor CPC-uri, fără să știm exact uh, care va fi în stare să reacționeze în cazul în care apar probleme. Deci, cred că poziția noastră inițială este aceea de a limita sau chiar de a interzice interoperabilitatea și dacă acest lucru se face cu criterii foarte constrângătoare. Un al treilea aspect se referă la rolul ESMA Parlament a luptat pentru ca regulamentul referitor la ESMA să fie cât mai ambițios cu putință și aici uh, încercăm să înființăm o entitate sistemică la nivel european, de aceea ar fi coerent ca cadrul de supraveghere al CPC-urilor să se facă direct prin intermediul ESMA și nu printr-un sistem intermediar care ar introduce multe elemente nesigure, între nivelul național și cel european. Dacă în plus permitem și interoperabilitatea între CPC-uri, atunci e cu atât mai mare nevoie de o supraveghere care să fie în primul rând europeană, deci efectuată de ESMA. Un ultim punct se referă la concurența între CPC-uri. Suntem foarte atenți la dezbaterile care au loc și bănesc că acest lucru s-a întâmplat și cu dumneavoastră. posibila concurență între aceste CPC-uri europene să nu se facă pe baza unor elemente care să protejeze sistemul în fața unui risc excesiv. Deci, nivelul de colaterale, de riscuri, toate aceste elemente care evaluează riscul să nu fie Uh, supuse concurenței, deci să fie niște elemente care să fie stabilite foarte clar în regulament, eventual de către ESMA, dar oricum în cadrul regulamentului să fie foarte clare pentru a evita arbitrajul regulamentar între CPC-uri în ceea ce privește evaluarea și controlul riscului. Iată deci principalele idei care probabil uh, sunt împărtășite de mulți colegi din sală oricum, cred că putem ajunge la o majoritate destul de importantă asupra acestui text și, bineînțeles, vom avea discuții mai mari la Consiliu cu interoperabilitatea ESMA și așa mai departe. Thank you, Kay. Mulțumesc. Kay. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc de asemenea raportorului. Cred că introducerea a acoperit uh, principalele elemente pe care doream și abordarea sa, ideea aceasta inovatoare a chestionarului, cred că a fost uh, foarte bună și aștept să vedem uh, comentariile făcute și să vedem ce s-a întâmplat cu acest chestionar. Avem uh, deci o idee foarte bună pentru a putea avea comentarii și sugestii pe care să le primim. Este un instrument foarte util, deci, pentru a avea punctele de vedere politice. Și e foarte bine de asemenea că raportorii din umbră s-au implicat încă de la început uh, în acest raport. Vreau să vă mulțumesc deci pentru munca dumneavoastră până acum și acum vreau să analizez câteva elemente. Câteva comentarii. Avem un document uh, foarte solid care vine din partea Comisiei, pe baza căreia putem uh, lucra și putem vedea cât de extinsă a fost consultarea, în special pe baza raportului din proprie inițiativă de la Parlament principalul comentariu. Ar trebui să renunțăm poate la termenul de OTC, ar trebui să ne referim doar la derivate și obligația de clearing nu este doar pentru OTC-uri, ci pentru toate derivatele. În special, uh, sugestia de la G20 este să ne mișcăm înspre SISPER, deci spațiul OTC-ului va fi în scădere și va trebui să analizăm toate derivatele și să nu le mai clasicăm doar într-un anume fel. Cred că aceasta ar face ca documentul să fie mai solid până la urmă. Referitor la excepții, cred că mai avem multe de făcut pentru ca aceste excepții referitoare la entitățile financiare funcționează foarte bine, astfel încât să preia a, și funcția financiară și activitățile comerciale anumitor a, entități știu și eu, pentru că și eu am fost uh, supusă lobby-ului puternic din partea sectorului energetic și știu care este importanța acestei activități financiare. Avem uh, dacă avem o echipă de 60 de persoane, de exemplu, aceasta nu poate fi calificată drept uh, funcție financiară. Deci trebuie să separăm cele două activități de finanțe și comerciale și să vedem cum putem defini acest lucru ținând cont de regulile pe care le avem deja. Vreau să mă refer de asemenea și la investitori și la îngrijorările pe care le-au uh, manifestat ei, nu doar în Regatul Unit, ci în întreaga Europa. Avem ideea că ar trebui să permitem o segregare a conturilor pentru clienți la un nivel cât mai înalt cu putință. Dacă clientul este dispus să plătească un comision în plus pentru ca contul lui să fie separat de alt client, atunci nu văd de ce n-am de ce um, am forțat CPC-urile să nu facă acest lucru și să fie la un cost acceptabil pentru toată lumea. Deci, uh, el ar putea bloca această separare dacă li s-ar permite să impună costuri foarte mari și am avut de asemenea discuții în legătură cu felul activelor care vor fi acceptabile pentru CPC-uri, pentru, de exemplu, fondurile de pensii, companiile de asigurări, pentru cei care nu sunt în general creditori, au înființat aceste fonduri și care au nevoie de o marjă inițială și o marjă de dezvoltare. Iată de ce trebuie să vedem ce fel de active ar trebui să fie acceptabile în cadrul CPC-urilor. Am înțeles că deocamdată avem un mesaj uh, destul de amestecat, depinde de cu cine vorbim și cu ce clienți avem de-a face. Și se pare că nu se aplică principiul nediscriminării la ora actuală, din uh, câte am primit noi, din informațiile pe care le-am primit în legătură cu colateralele. Și trebuie să ajungem și la un echilibru între o transparență mai mare și produse clare și evaluarea riscului. Pentru că dacă nu există risc sau dacă riscurile sunt diferite, de exemplu, pe piața de monedă străină, trebuie să vedem dacă avem nevoie de aceleași reguli care să fie aplicate tuturor derivatelor. Un lucru pe care nu l-am dezbătut aici în legătură cu toate tipurile de derivate. Poate avem nevoie de un tratament diferit în funcție de produse atunci când riscul este diferit și aceasta duce și la procesul de clearing. Sunt de acord uh, să cooperăm și cu faptul că am cooperat cu Statele Unite, dialogul a fost destul de bun, dar ținând cont de faptul că avem uh, trei piloni în ceea ce privește legislația derivatelor și aspectele de plafonare și de clearing care au fost menționate, cred că este important să nu fim puși la colț de către regulile Statelor Unite. Trebuie să ne asigurăm, deci, că nu renunțăm la o structură referitoare la felul în care instrumentele noastre pot fi comercializate pe viitor. Nu avem nevoie doar de stilul american, avem nevoie de soluții proprii și să ne asigurăm că avem o primă parte a legislației noastre care să fie uh, în stare să facă față și legislației americane. Am înțeles și îngrijorările în legătură cu contrapartidele americane și cu instituțiile europene, de exemplu, care uh, comercializează active americane și atunci e nevoie de un acces direct la legislația americană sau poate am avea nevoie de un echivalent în care să se descrie ce se întâmplă dacă suntem reglementați de legislația europeană sau ce se întâmplă în cazul în care ești pe bursa americană dacă în mod automat ești sub incidența legii americane. Pentru că se pare că există o confuzie, depinde cu cine vorbești, dacă vorbești cu legiuitorii, de exemplu, în Statele Unite sau cu actorii implicați acolo, instituțiile europene ar putea să intre sub incidența legii americane. Și avem nevoie de asemenea de autorități de supraveghere și CPC-urile europene și registrele de tranzacții europene trebuie să aibă un echivalent care să meargă în paralel cu cel american. Trebuie deci să ne asigurăm că avem o discuție foarte serioasă ca să fim parteneri pe picior de egalitate, pentru că suntem la fel de expuși derivatelor pe piața globală și trebuie să ne asigurăm că suntem parteneri pe picior de egalitate și nu doar cu un rol minor afară de aceasta, cred că mergem pe drumul cel bun. În sfârșit, uh, Parlamentul a ales uh, o soluție oarecum uniformă pentru a ne susține drepturile. Deci avem un regulament uh, foarte bun care se prefigurează aici și vă urez succes și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Ok. Sunt raportor din umbră pentru grupul ALDE, așa că am hotărât să aștept un pic pentru ca să spun care este părerea mea înainte de a vedea că nu mai avem timp? Said that the Sunt de acord cu ce s-a spus, și anume că această propunere a Comisiei e potrivită și că ține cont de o serie din măsurile prezentate în raportul din proprie inițiativă al domnului Langen, însă există anumite elemente care trebuie lămurite și șlefuite, așa cum au spus și ce privește clearingul și contrapartidele centrale, cred că ar trebui să se facă o referire mai clară la ce anume poate fi autorizat, să vedem uh, ce se întâmplă și cu gestiunea din oficiu și să vedem ce se întâmplă cu accesul la lichiditățile de la, banca centrală, de la băncile centrale cred că e important să avem uh, un sistem prin care contrapartidele centrale pot fi pe propriile picioare. banilor centrale și cred că, din păcate, există riscul să ne îndreptăm spre așa ceva. Iar cei care au spus că gestionarea riscurilor trebuie să fie elementul central care să ne călăuzească, au dreptate. Trebuie să evaluăm riscurile și trebuie să ne asigurăm că nu facem, că nu uh, tragem, că nu punem practic toate ponoasele pe spatele uh, statului fiecare dată. Trebuie să vedem care este și costul acestui clearing și impactul asupra competitivității. Și aici cred că am putea avea probleme. Este propunerea Maroni și cred că ar trebui să cerem uh, agenției ESMA să se ocupe de acest lucru. În ceea ce privește articolul 5 și accesul contrapartidelor centrale. Aici trebuie să vorbim ceea ce privește acum interoperabilitatea, într-adevăr, acesta ar trebui să fie un obiectiv, însă să fim foarte atenți și să nu uităm nici de această dată că gestionarea riscului e elementul central și că soluția nu vine din uh, transferarea piața derivatelor este o piață internațională și că trebuie să știm ce se întâmplă la nivel internațional și de aceea e important să fim, să avem o legătură, să, să fim conectați la toate registrele și să nu intervină aici un fel de joc de putere. Și așa cum spunea și Chei, de aceea e important să avem o privire de ansamblu la nivel internațional. Și să nu uităm de asemenea că nu doar culegerea de date ne face să fim mai siguri. E important să putem interpreta aceste date. Iar culegerea de date trebuie să fie însoțită de tehnici ce privește acum sancțiunile, vorba de cazul Maroni, eu mă întrebam dacă prin ESMAN nu am putea face o recomandare. O să mă mai gândesc la această posibilitate. S-au menționat deja derogări. Legislația de asemenea este importantă și în articolul 8 se vorbește despre tehnicile de unificare. Se vorbește despre faptul că trebuie să aplicăm, aplicat aceleași concepte și idei și în directiva privind cerințele de capital. Și e clar că trebuie să facem uh, legătura cu ceea ce facem și în acest domeniu. colegii au spus deja foarte multe. Mai avem câțiva vorbitori. Domnul Huntis, sunteți uh, raportor din partea GUE, domnul uh, Skinner, Vicky Vorpor și domnul Gozes. Domnule Huntis. Vă mulțumesc. Așa cum ați spus și dumneavoastră, mulțumesc domnului Langen pentru modul în care ne-a prezentat acest dosar. Prima mea reacție ar fi să vă spun că, după părerea mea, Comisia nu dorește să abordeze această chestiune din uh, prisma cuvenită, și anume cea politică abordare strict științifică și tehnică în această privință. Am impresia că, din păcate, Comisia Europeană pare să uită un fapt, și anume că această criză economică și, funcționa- și financiară prin care trece omenirea se datorează modului uh, greșit de funcționarea sistemului financiar. Grecia a fost prima țară lovită, acum e Irlanda, cine știe cine va mai urma și știm cu toții că toate astea se întâmplă din cauza mafioților de pe piața financiară. Și din păcate Comisia refuză să abordeze această problemă așa cum trebuie și consideră că doar printr-un simplu uh, sistem de supraveghere vom împiedica ceea ce s-a întâmplat în 2000. centrale, însă în același timp trebuie să fim foarte stricți în ceea ce privește supravegherea și trebuie să spunem clar că dacă uh, vom ajunge la noi, uh, dacă vor exista noi probleme și se va ajunge din nou la o criză prin acest sistem, atunci sistemul de supraveghere va trebui consolidat. Am acum câteva conținutul raportului. Mai mulți colegi s-au referit la acest dispozitiv de securitate care ar trebui să acopere și produsele noi, uh, non-standard, produse care apar uh, foarte adesea în acest sistem uh, atât de creativ și, sistem, și produse care sunt menite să se schiveze de la regulile Obiectivul nostru este, într-adevăr, să avem un sistem de supraveghere puternic și, de asemenea, trebuie să-i uh, supraveghem, să supraveghem și operatorii din țări terțe. toate din țări terțe. Atât deocamdată și sper că prin intervenția domnului Clute și a celorlalți raportori din umbră vom uh, colabora cât mai constructiv. Domnul Skinner are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc colegului Langen pentru munca dumnealui. Ascultându-i ascultându pe ceilalți vorbitori, îmi dau seama cât de cuprinzător ceea ce a făcut dumneavoastră. Aș vrea să mă refer acum la autorizarea contrapartidelor centrale. Domnul Langen știe că textul comisiei se referă aici la un aviz comun care necesită unanimitatea, conform aranjamentelor existente. Însă dacă nu ajungem la unanimitate și să fim uh, sinceri, mulți dintre noi știm cum se comportă organele bugetare, nu le place unanimitatea, deci ar putea ca noi să trebuiască să intervenim. Iar ideea de a interveni printr-un vot uh, uh, cu, major, cu, cu majoritate calificată ne, ne face să ne dăm seama că vom intra într-o situație și mai complicată. Cum vom putea noi adopta acest aviz comun? La, pentru structura de supraveghere am petrecut 12 luni împreună cu colegii mei, document uh, votat recent de Parlament, asta doar pentru a propulsa discuțiile la colegiu că procedura a fost controversată. Deci nu știu dacă ar trebui să inventăm acum ceva nou. Îmi pare rău, domnule comisar, însă va fi o muncă foarte grea și cred că ar trebui să fim foarte atenți atunci când uh, permitem anumite lucruri pe ușa din spate, așa cum își dorește de foarte multe ori comisia. problema pe termen lung a economiilor. De prima oară de când am fost ales aici, trebuie să vă spun că sunt de acord cu o conservatoare. Doamna Kay Swinburne a avut dreptate când a vorbit de pensii. Vorbim de riscuri reduse, despre lichidități mari, însă să ne gândim și la organizații care așa de mare. Am auzit despre mulți care vorbeau că trebuie să fim strict, să fim pro-europeni, însă, în alte privințe, vor derogări pentru propriile instrumente, pentru propriile companii și nu e suficient. Deci de aceea să fim rezonabili în abordarea noastră și, Werner, eu cred că putem atinge un compromis aici. Și sunt gata să te ajut, bineînțeles. Mulțumesc, Vicky. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc domnului Langan pentru tot ce a făcut. Avem uh, două chestiuni de natură tehnică pe care trebuie să le rezolvăm și care au legătură cu directiva cerințelor de capital. E vorba de chestiuni care au fost deja menționate în legătură cu definiția activelor lichide și uh, care este marja acestor active atunci când e vorba de CPC sau de a, relații bilaterale între acestea. Am avut o dezbatere foarte mare aici în legătură cu activele pe care băncile ar trebui să le aibă drept lichidități. Pentru că știm că la cerințele de la Basel, așa cum se spune, uh, nu există destule lichidități uh, în lume și cerințele uh, de la Basel 3 arată că dacă ne referim doar la lichiditățile care sunt din datoria publică, acestea nu sunt suficiente. Iată de ce avem această dezbatere în legătură cu securitizarea și așa mai departe. Dacă spunem că toți cei care fac comerț cu derivate trebuie să aibă astfel de lichidități, să vedem de unde vin aceste lichidități, pentru că în conformitate cu Basel 3 avem 8 ani la dispoziție pentru a face rost de acele lichidități. Însă aici dorim ca piețele să facă rost de lichidități peste noapte, practic. Cred că ar trebui să avem același nivel al dezbaterii și în acest caz și să ne gândim la consecințele acestei schimbări radicale asupra economiei în general. Cealaltă chestiune se referă la utilizatorii finali și cum o face legătură cu directiva referitoare la cerințele de capital. împotriva cerințelor de capital. Acesta este un scenariu unde poate avem nevoie de o abordare diferită în Uniunea Europeană față de Statele Unite, pentru că acolo există o piață a lichidităților în derivatele de credit mult mai mare și acolo contrapartidele au luat riscuri foarte mari pentru companii, au putut asuma acele părți de risc din credit și l-au putut vinde prin derivative. Însă în Europa nu avem astfel de lichidități pe piața derivatelor și de aceea s-ar putea ca a, contrapartidele centrale să nu poată rezolva această chestiune. Este o chestiune tehnică foarte complicată și care ar putea duce la o diferență esențială. Poate am putea utiliza grupul de la comisie care a lucrat pe această temă împreună cu grupul uh, care s-a referit la directiva cerințelor de capital pentru a ajunge la o soluție bună pentru companiile europene în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! După cum vedeți, a venit și domnul comisar. Sper să putem încheia dezbaterea foarte rapid. Uh, trebuie

asupra a trei lucruri. În primul rând, sfera de aplicare. Să îi ascultăm pe cei care se tot vocesc și să extindem cât mai mult această sferă de aplicare. Am auzit ce s-a întâmplat când uh, lobiștii au avut de câștigat, când noi am uh, sfera de aplicare și în trecut. Deci, de data aceasta, nu trebuie să ascultăm vocitoarele și să ne uităm care este interesul general european. Și spre deosebire de ce s-a spus, eu cred că propunerea Comisiei este echilibrată și pozitivă și, de altfel, e normal, deoarece se inspiră din propunerile făcute de domnul Langen în raportul din inițiativă. În ceea ce privește ESMA, sunt de acord cu colegul Pascal. a avut curiozitatea de a citi acest document, să vadă de când datează acesta. Meroni a trecut foarte mult timp, s-au întâmplat multe în ceea ce vrește agențiile de rating, de exemplu, și sper să se găsească o soluție pentru a-i conferi uh, agenției ESMA competențele bine meritate. Și în al treilea rând, nevoia de reciprocitate, cum a spus Bernard Langen. Europa nu trebuie să fie naivă, nu trebuie să reglementăm în detrimentul nostru, însă și celelalte, ceilalți uh, omologi, cum ar fi americanii, nu ar trebui să recurgă la protecționism și să aplice reguli care să ne împiedice pe noi să intrăm pe piața americană. E tot ce am putut să spun într-un minut și jumătate pe care, în acest minut pe care mi l-ați acordat, doamnă președinte. Vă mulțumesc! Îi voi da cuvântul pe scurt domnului Langen, care va reacționa Mir wär's președinte, eu aș prefera dacă mai degrabă comisia ar lua poziție pe scurt. Eu am notat toate contribuțiile colegilor, le voi analiza, dar poate că eventual ar putea să ne spune domnul Pearson de la comisie ceva. Patrick, dorește i cuvântul? Very shortly. Câteva elemente, doamnă președinte. Vă pot confirma faptul că propunerea comisiei, într-adevăr, a fost inspirată de raportul excelent din proprie inițiativă redactat de domnul Langen și de colegii dumnealui. Mă bucur să pot consulta aceste, să pot continua aceste lucrări. Mecanismul propus de consultări publice este extraordinar și, de asemenea, așteptăm Într-adevăr, am vrea să excludem uh, uh sfera de aplicare la toate derivațele, nu doar la cele extrabursiere. Și în ceea ce privește investițiile pe termen lung, ne uităm aici să vedem ce, care sunt uh, garanțiile acceptabile uh, de către um, pentru contrapartidele centrale pe termen lung. Pentru a nu recurge neapărat la lichiditățile de la băncile centrale. De asemenea, asemenea să nu uităm că în SUA există legea Dodd-Frank și detaliile pe care le avem de la autoritățile de reglementare din SUA ne arată că, într-adevăr, trebuie să stabilim un sistem măcar echivalent. Avem nevoie, de asemenea, de standarde comune uh, pentru standarde comune cu cele din SUA. Și comisia dumneavoastră este implicată în acest domeniu. Interoperabilitatea, da, într-adevăr există riscuri și de aceea comisia propune aici uh, să se restrângă sfera de aplicare, să nu se includă derivate internațională, nu doar uh, europeană. Și e clar că nu avem uh, cum să abordăm lucrurile doar la nivel european sau național, ci la nivel internațional. Mă bucură de asemenea faptul că domnul Skinner uh, susține propunerea comisiei și vreau să-i confirm domnului Skinner că în propunerea noastră nu avem ideea unui aviz comun articolul 13 privind ESMA. înființat de instituțiile europene. Să nu uităm că noi uh, construim niște monopoluri în aceste contrapartide centrale și prin lege toate companiile trebuie să recurgă la aceste, trebuie să treacă prin aceste contrapartide centrale. Și multe state membre au spus că trebuie să vedem care este situația accesului la lichiditățile de la băncile centrale. Poate ar trebui să mergem mai departe și să știm mai bine care este situația riscului sistemic pe care l-am putea crea aici. Trebuie să fim siguri că știm exact cum funcționează contrapartidele centrale, cum interacționează între ele și să se facă și teste de rezistență uh, la nivelul acestor contrapartide centrale. Vă mulțumesc! Știu că înțelegeți foarte bine ce au spus colegii mei în legătură cu cerințele din directiva privind uh, cerințele de capital și sper să transmiteți uh, aceste elemente și la comisie. Domnule Langen, sunteți mulțumit? Da. Așa cum spunea raportorul, proiectul de raport va fi gata spre sfârșitul lunii ianuarie, după ce dumnealui va primi uh, raportul întocmit de experți. Termenul pentru amendamente va fi 15 februarie. Amendamentele vor fi e votul în comisie pe 23 martie. Acesta este calendarul actual și așa cum a spus domnul Langen, votul final în plenară va trebui să aibă loc cel târziu în luna iulie. Trecem acum la punctul 5. Îl salut cu mare plăcere pe domnul Șemeta, comisar pentru impozitare și Uniune Vamală, audit și antifraudă. Această audiere Șemeta. Mm, avem puțină întârziere și ar vrea să-i rog pe cei care părăsesc să lasă o facă în liniște. Can you leave quietly, please? Okay, thank you. Commissioner, the floor is yours. Aveți cuvântul, domnule Șemeta. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă amintesc că ne-am întâlnit și în iunie și din discuțiile pe care le-am avut de atunci pe tema taxelor și um, impozitelor, este clar că interesul a rămas uh, viu de a discuta cum putem îmbunătăți uh, mediul uh, acesta în Europa. În 2011 vom avea un nou program în domeniul taxelor și impozitelor și anul viitor se vor schimba multe lucruri dosarele, dosarele în curs. Este clar că toate economiile sunt supuse la mai multe presiuni și este clar că politica europeană va fi importantă. În acest context, sunt convins că Europa trebuie să se concentreze mai degrabă pe o dezbatere pe tema taxelor și sunt bucuros că mă voi putea întâlni cu comisia dumneavoastră în mod periodic. După cum am zis înainte de pauza parlamentară spuneam că um, s-a lansat uh, un grup de lucru și că s au întâlnit de asemenea și ministrii finanțelor pe această temă luna trecută. Ministrii au dorit și participanții în general să contribuie la acest uh, grup de lucru. Bazat pe primele discuții putem spune că viitorul uh, acestui grup de lucru se va mm, concentra pe diferitele tipe de tipuri de impozite, impozite pe corporații și lupta împotriva fraudelor uh, fiscale și a uh, paradisurilor fiscale. Îmi permiteți, vă rog, să, voi, să discut astăzi mai ales despre in, uh, inițiativele strategice pentru anul viitor. Având în vedere propunerea comisarului Barnier, colegii noștri au adoptat un text pe tema lansării pieței interne și pentru susținerea unei creșteri durabile în contextul strategiei Europa 2020. Din această analiză este clar că o economică în general. Aceasta poate contribui la obiective mai ample, cum ar fi uh, și uh, combaterea schimbărilor climatice. De aceea, actul, unic pentru uh, actul pentru piața unică este de asemenea un instrument important. Foarte multe obstacole există în continuare în calea impozitelor la nivel național. Dacă schimbăm acest sistem, va fi mai simplu pentru întreprinderi, pentru toate activitățile transfrontaliere Comisia a determinat trei inițiative strategice în domeniul uh, impozitelor, în domeniul fiscal, pentru a contribui la îmbunătățirea pieței interne. În primul rând, o propunere legislativă pe um, baza unui, pe, pentru instaurarea unei taxe pe corporații unitare până la sfârșitul anului viitor. Și uh, această propunere s-ar putea reglementare pentru întreprinderi pentru mai mult, uh, pentru toate, multe state membre. De asemenea, o nouă strategie pentru TVA pentru uh, cea de-a doua jumătate a anului viitor. Mâine, Colegiul Comisarilor va adopta o carte verde pe tema viitorului de uh, politicii TVA-ului și o modernizare a politicii TVA-ului este o provocare importantă, dar este una cu care trebuie să ne confruntăm. Sunt absolut conștient că și comisia dumneavoastră este de acord cu acest punct de vedere, așa cum s-a uh, exprimat și prin raportul domnului Casăr, care a fost adoptat în săptămâna trecută la plenară. Creșterile de TVA sunt, au fost o sursă importantă de venit în următoarele, în, în ultimele decenii, dar totuși 12% uh, din uh, TVA-ul teoretic nu este colectat din cauza evaziunilor fiscale și foarte mulți actori s-au plâns din, din cauza acestor uh, probleme și care împiedică activitatea întreprinderilor. În al doilea rând, propunerile pentru TVA pe piața, piața internă au urmat uh, recomandările, recomandările unui studiu de impact care va fi continuat și anul viitor. Comisia până acum a acționat cu prudență și cu multă rațiune. Am făcut o analiză profundă a acestui subiect, mai ales prin documentul nostru pe tema finanțării inovatoare în aprilie și pe tema uh, tax Comisia și-a definit orientările într-o comunicare din octombrie anul trecut și uh, s-au urmat și recomandările doamnei Podimata din raportul său cu privire la finanțarea mai eficientă care ar, ar putea reduce obstacolele în acest domeniu. Pe lângă taxa comună pentru întreprinderi, TVA și altele, trebuie să subliniem faptul că în continuare dorim să sporim rolul cetățenilor pe piața unică și să abordăm uh, aspectul uh, foarte complicat al dublei impozitări. Comisia va identifica pe viitor uh, anumite uh, probleme care stau în calea cetățenilor, mai ales vorbesc aici de procedurile de facilități fiscale și de um, și proceduri transfrontaliere în domeniu. Inițiativa pe tema dublei impozitări este importantă, mai ales în domeniul dobânzii s-a pregătit o revizuire a directivei în curs actuale dau câteva informații despre, uh, urmă, despre documentele care se negociază în momentul de față la Consiliu și despre codul de conduită pe tema impozitei impozitului pe corporații. În octombrie 2010 s-a adoptat uh, regulamentul Consiliului pe tema sporirii cooperării administrative care va ajuta statele membre să combată vor fi gata săptămâna, um, anul viitor și măsurile care urmează să fie adoptate se referă și la Eurofisc și la accesul la date și informații în domeniul fiscal. Propunerea pe TVA, asigurări și servicii financiare a avansat datorită ajutorului președinției belgiene, care au dus la un acord politic uh, pentru care ar putea garanta un progres. În al doilea rând, negocierea pe tema totuși merg înainte. Nimeni nu mai pune la îndoială faptul că orice element din acest pachet ar trebui să fie analizat uh, în parte în, uh, și Comisia este foarte doritoare să obțină progrese în domeniul cooperării administrative. Mai rămân deschise însă puține subiecte în acest dosar și se pare că Ecofinul din uh, decembrie s-ar putea să ajungă la un acord politic. Eu lucrez deja cu uh, președinția viitoare maghiară pentru a identifica cum să facem progrese în directiva cu privire la economii și la combaterea fraudei în țările terțe. Sunt convins că trebuie să ne continuăm eforturile în împotriva um, concurenței de deloiale, atât în cadrul Uniunii Europene cât și la nivel internațional. Am purtat discuții uh, cu Liechtensteinul și cu și pentru a le extinde și către aceste țări terțe. Planificăm de asemenea să discutăm viitorul codului de conduită financiare, statele membre vor uh, trebui să-și elaboreze programe fiscale foarte ambițioase. Bineînțeles că fiecare stat membru va trebui să decidă care este abordarea mai uh, potrivită. Sunt convins însă că cele 27 de state membre vor avea uh, greutăți să-și coordoneze abordările. Este evident din discuțiile pe care le-am purtat cu grupul impozite și taxe că statele membre acestea lucrăm la analiza unor scheme de taxare și impozitare în contextul strategiilor actuale, în contact cu statele membre, pentru a găsi o inițiativă mai bună pentru politicile viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur să avem un schimb de opinii foarte fructos. Uh, mulțumesc, domnule comisar. Bineînțeles că vreau să vă invit la va avea loc pe 10 ianuarie în legătură cu um, impozitarea inovatoare. Și vom avea, am ajuns la această concluzie după ce am negociat acest lucru. Și acum vom uh, face o sesiune de întrebări și răspunsuri, vom avea o întrebare, un răspuns, deci v-aș ruga să fiți succinți atunci când elaborați uh, întrebările pentru că n-am să permit să faceți întrebări cu subpuncte pentru a putea înainta mai rapid. Vă rog să fiți rezonabil pentru ca domnul comisar să poată răspunde. lista celor care au cerut să ia cuvântul. Dacă mai dorește cineva, vă rog să semnalați acest lucru acum. Nu? Atunci uh, voi da cuvântul în ordinea în care mi-ați semnalat. Alin, te rog. Mulțumesc. A, uh, pentru a economisi timp, foarte direct. Vreau să vă întreb în legătură cu a treia inițiativă prioritară, în legătură cu serviciile de impozitare în sector financiar vreau să vă întreb, uh, pentru că ținând cont de datele concrete, există uh, dovezi care ar arăta că ar funcționa foarte bine o taxă limitată și că acest lucru este posibil în zona euro. Aceasta ar putea duce până la 20 de miliarde de euro colectate. Deci, aș vrea să vă întreb, pentru că știu că este prematur dacă se respinge acest uh, impozit european în sectorul financiar, de ce să respingem și uh, opțiunea unui, unui studiu de impact pentru a vedea rezultatele sale, ținând cont de faptul că Parlamentul a cerut în rezoluția din martie să se analizeze posibilitatea unei astfel de taxe și aș vrea să vă întreb dacă puteți să ne dați o asigurare astăzi că veți realiza un studiu de impact și să dați uh, crezarea acestor opțiuni posibile de impozit cu o bază de taxare mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea să încep spunând că, înainte de comunicarea Comisiei, am făcut o analiză foarte detaliată, care s-a reflectat și în uh, două documente ale noastre în legătură cu piețele financiare și uh, impozitarea sectorului financiar din septembrie motive, nu am găsit nicio posibilitate care să ne permită să luăm hotărârea că uh, impozitarea tranzacțiilor financiare nu va dăuna competitivității sectorului financiar și deci aceasta n-ar duce la o deplasare a tranzacțiilor în afara Uniunii Europene. Iată de ce comunicarea pe care am făcut-o a subliniat faptul că vom continua să promovăm impozitul uh, asupra tranzacțiilor financiare la nivel global. Comisia și-a luat angajamentul foarte clar în acest sens, dar în același timp vom uh, lucra și pe impozitul aplicat uh, face un studiu de impact detaliat asupra acestei posibilități a aplicării unui impozit uh, pe sectorul tranzacțiilor financiare, dar, după cum știți, pentru aceasta e nevoie de o analiză a diverselor alternative existente. Nu e vorba aici doar de ceea ce s-a spus în comunicare, ci și de evaluarea altor posibilități alternative. toate posibilitățile de impozitare a serviciilor de tranzacție financiară și de ce se facă un studiu la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc! Jose, mulțumesc, domnule președinte, doamna președinte. În contextul uh, salvării Irlandei, s-a vorbit foarte mult aici la Parlament despre problema impozitului uh, societăților. Știu că domnul comisar, spre deosebire de comisarul anterior, va dori să consolideze baza impozabilă, dar uh, am o altă întrebare. În contextul codului de bună conduită, pentru a evita o distorsiune a concurenței de origine fiscală, credeți că o rată de 12,5% foarte redusă reprezintă o distorsiune a concurenței care trebuie eliminată sau nu? are niște criterii foarte clare. Există cinci criterii care definesc practicile ce ar putea fi uh, considerate ca fiind uh, că distorsionează piața și o uh, rata TVA-ului scăzută nu este unul dintre aceste criterii. convergența fiscală. Așa cum am menționat în introducerea mea, vom analiza sistemul actual al impozitării societăților, ținând cont și de acest cod de conduită, care va fi uh, subiectul discuțiilor în grupul pe chestiuni fiscale. Am văzut în ultimii ani deja țărilor pentru a putea rezolva această problemă. Atunci când e vorba de nepotrivirea sistemelor de impozitare și problemele care apar în urma acestora. Iată de ce am discutat deja cu statele membre posibilitatea de a avea o dezbatere mai profundă asupra codului de conduită și asupra criteriilor acest cod. acest sistem de impozitare care este sănătoasă și care ajută. Și, bineînțeles, aceasta nu permite statelor membre să-și rezolve toate problemele doar prin modificarea ratei impozitării. Eu unul, deci, sunt pentru o armonizare a impozitării pe societăți, așa cum am menționat și în introducerea mea, Finalizăm acum un document asupra, asupra CCTB și probabil că vom avea mai multe discuții pe această temă chiar și aici la Parlament. impozitare și să țină cont și de cadrul macroeconomic pentru a decide care este nivelul uh, de impozitare potrivit în funcție de fiecare circunstanță în parte. Thank you, <coughs> Annie. Annie. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας Comisia propune două mari opțiuni. Primul rând, să avem o taxă pe tranzacțiile financiare sau o taxă asupra activităților financiare. Comisia ajunge la trageți așa o concluzie fără să fi făcut un studiu de impact privind punerea în aplicare a unei astfel de formule. Mai ales știind că, ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, Comisia recunoaște că aceasta ar putea virtud acestui lucru, Comisia propune să se uh, impoziteze activitatea financiară și nu tranzacțiile financiare. Deci ar vrea să știu de ce preferați această formulă în detrimentul celelalte, fără să fi făcut un studiu de impact. Doamna McCarthy a vorbit de riscurile pentru competitivitatea sectorului financiar și riscurile de repercursiune adoptarea unei taxe pe tranzacțiile financiare în Europa. Și în comunicarea Comisiei se vorbește de posibilitatea de a pierde anumite câștiguri um, odată cu introducerea acestei taxe pe serviciile financiare. Însă, în ceea ce privește acest privește impozitarea tranzacțiilor financiare și nu doar noi, ci și femeiul care a întocmit niște analize foarte aprofundate ceea ce este impozitarea tranzacțiilor financiare. Și au ajuns și ei la aceeași concluzie că această taxă pe serviciile, pe tranzacții toate aceste analize făcute ne-au uh, dus la orientarea politică publicată în octombrie. Spunem că, într-adevăr, impozitarea serviciilor, taxelor financiare ar fi o idee bună la nivel față nu avem suficiente dovezi care să ne indice că un uh, impozit pe tranzacțiile financiare la nivel european ar duce la o procesul de valoare de impact pe care îl vom întreprinde în următoarele luni, vom vedea prin analizarea celor două opțiuni, deci taxa pe tranzacții financiare sau taxa pe activitate financiară la nivel comunitar sau internațional. Deci vom vedea care opțiune este mai potrivită. De asemenea, se vorbește și de baza impozitabilă pot exista um, repercusiuni legate de uh, dimensiunea bazei impozitabile, deci cu cât este mai îngustă sau mai, uh, mai mare, consecințele sunt diferite. Deci va trebui să ținem cont de toate acestea foarte concrete legate de impozitarea acestui sector. Dacă e să ne uităm la sistemul nostru de impozitare, vedem că acesta are niște slăbiciuni clare ceea ce privește impozitarea sectorului financiar, deoarece acesta este scutit soluție la adresa pentru a face față acestei probleme. Și în ceea ce privește realocarea, acestea se discută despre niște sume incredibile pe care trebuie să le disponibilizăm pentru a putea stabiliza un sistem bancar uh, problematic. 30-40% din PIB-urile noastre sunt cifrele care s-au introdus în uh, aparatele de, în, și în sistemele de salvare a sistemului bancar, iar acum trebuie să mai facem eforturi suplimentare pentru este că prețul se va plăti la nivel social. Societatea și populația vor plăti direct. Pentru că, de fapt, Comisia este incredibil de lipsită de acțiune și de uh, nemotivată în ceea ce privește garantarea veniturilor, mai ales în acele sectoare în care se fac uh, câștiguri enorme din speculă și cum putem să îi obligăm pe cei care câștigă atâtea uh, atâția bani din speculă să contribuie și ei la aceste pachete de salvare. Sistema este, uh, situația este foarte gravă în zona euro și cred că n-are rost să vă dau exemple suplimentare. Acest Parlament v-a rugat să faceți un studiu de fezabilitate cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare, nu numai uh, pe zona euro, ci pe Europa în general și acum ne spuneți că taxa pe activități vi se pare mai bună. Nu aveți senzația că de fapt îi impozitați din nou pe aceea care se ocupă de activități normale, nu pe cei care, de fapt, se ocupă de specula la nivelul bancar. Mi-e foarte greu, domnule comisar, să vă susțin într-o astfel de afirmație. De unde știți dumneavoastră că această este soluția mai bună? Cum vreți să știm dacă o taxă pe tranzacțiile financiare ar fi potrivită sau nu? Dacă vom avea studiul de care vorbim, ce faceți? Veți copii? aș dori de asemenea să știu, pentru că de asemenea mi se pare păcat să se joace fața ascunselea în comisie, părerea dumneavoastră este și părerea președintelui comisiei, este și el de părere că această inactivitate a comisiei în domeniul taxelor pe tranzacții financiare este părerea generală a comisiei, dacă nu, trebuie să vorbim despre acest lucru și dacă da, de asemenea trebuie să vorbim despre această problemă. Parlamentul are dreptul să primească răspunsuri, aceasta este sacina noastră în numele Deci eu resping plângerile dumneavoastră, cum că, de fapt, comisia e inactivă și nu își face datoria în domeniu. Am făcut foarte multe. Am analizat uh, situația. Sigur că e mai ușor de spus decât de, de făcut. Dacă spunem, uh, haideți să introducem o taxă, e, e foarte simplu, dar trebuie să evaluăm mai întâi toate consecințele și uh, consecințele în general a unei venitul pe care îl așteptați dumneavoastră din această taxă e mult mai slab decât uh, ce credeți, e mult mai mic. Deci beneficiile pe care le așteptați nu se vor concretiza. Trebuie, deci, să analizăm uh, situația și implicațiile unei posibile decizii în acest sens uh, foarte cu grijă. Avem experiențe până acum și aceste experiențe pe care le avem nu arată că această taxă în țările care au încercat să o introducă a funcționat foarte bine. Știm că Suedia a încercat în 1992 introducerea unei astfel de taxe și, de fapt, multe tranzacții din Suedia la acea epocă s-au experiența Marii Britanii, cu așa numita dat, uh, taxă obligatorie, așa numita stamp duty, dar uh, trebuie să discutăm cum gestionează, deci să discutăm cu autoritățile din Marea Britanie baza de taxare, care ar fi tranzacțiile impozitabile și alte discuții care ar, sunt uh, oportune pentru a discuta unde nu se poate aplica această taxă. Este un lucru foarte serios, foarte acestea sunt instrumente variate și trebuie să analizăm care este efectul lor cumulativ. Este deci în interesul nostru ca sectorul financiar din Uniunea Europeană referă la CCTV și pentru a avea un context. Sunt pentru metodele care ar reduce uh, evitarea taxelor la nivel transfrontalier și avem nevoie de măsuri pentru a simplifica obstacolele care există în calea comerțului transfrontalier, însă avem uh, și oarecare îndoieli în legătură cu felul în care această taxă consolidată și ar putea îndeplini obiectivele. Foarte mulți uh, reprezentanți ai Parlamentului și asistenți au participat la un seminar foarte detaliat pe această temă, doar în urmă cu câteva săptămâni, și s-a văzut că există un interes foarte clar din partea Parlamentului, pentru că noi încercăm să înțelegem ce se întâmplă cu aceste măsuri. Și am ajuns la întrebări foarte complicate. lucrează la nivel uh, transfrontalier. Există problema comerțului între a, uh, companii dacă se impozitează în mod corect profitul și dacă ar trebui să trecem de la această luptă asupra profitului la proporția care ar trebui aplicată acestui profit pentru că vom trece de la un impozit pe profit la un impozit pe mai mulți factori și aceasta s a referit de exemplu, la active, la salariile care sunt plătite și vom avea, deci, o altă dezbatere de natură politică în legătură cu felul în care putem împărți acele venituri colectate prin impozite între uh, statele membre. Și știm că toate acestea, aceste companii vor uh, mișca activele, vor mișca uh, oamenii pe care iau pentru a putea evita astfel de impozite. Deci ar trebui să trecem de la această dezbatere la cealaltă. Există și problema opționalității, pentru că Comisia spune că putem să alegem dacă să participăm în CCTV sau nu. Nu știu nicio companie care ar putea alege un sistem prin care să plătească mai multe impozite. Vor face acest lucru doar dacă vor plăti Um, niște impozite pe societăți mai mici în altă parte. Și un sistem opțional trebuie să fie aplicat atunci când statul membru are posibilitatea de a aplica mai multe sisteme și pentru a evita birocrația care există în propriul statul membru. Deci, dacă această opțiune nu există, de fapt, într-adevăr, pentru companii, atunci uh, să spuneți acest lucru cu sinceritate dacă ea este doar o opțiune pentru statele membre. Pe de altă parte, noi avem nevoie de creștere economică și dorim ca companiile să crească din punct de vedere economic. Dacă o companie alege acest sistem CCTB, din câte am înțeles eu, trebuie să își să aibă conturile la nivel național, astfel încât să poată fi analizate din punct de vedere legal și așa mai departe. reducă impozitele cu până la 13%. Aceasta ar duce la o reducere a birocrației și ținând cont de toate aceste întrebări pe care le-am văzut. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule comisar. Ce alte propuneri aveți pentru a spori comerțul transfrontalier, făcând ca impozitele să fie mai simple în afara acestui sistem CCCTB? Pentru că se pare că acest sistem, din câte am văzut, nu este chiar atât de simplu. prezentat uh, multe chestiuni aici, care se află în curs uh, de discuție la nivelul comisiei. După cum vă spuneam, ne aflăm într-o etapă finală a pregătirii studiului de impact și pot să vă spun că au fost uh, analizate mai multe opțiuni care sunt acum studiate, de exemplu, posibilitatea de a avea această intrare în sistemul CCCTV în mod opțional sau obligatoriu. Există deci o varietate foarte largă de opțiuni care sunt incluse în studiul de impact. Din câte am înțeles până la acest moment și pentru o bază imposabilă consolidată și comună pentru societăți, acestea, aceasta este foarte importantă pentru a asigura o creștere economică a societăților și pentru a evita, de exemplu, dubla impozitare sau neimpozitarea acestora. De altfel, această idee pe care am prezentat-o și mă bizui pe susținerea lor atunci când vom prezenta propunerea din partea colegiului. Sunt de acord cu dumneavoastră, există chestiuni dificile în această propunere și problema acelei formule proporționale care a fost dezbătută pe larg Însă, dacă ținem cont de avantajele pe care le prezintă această propunere și potențialul său de a reduce povara administrativă, cred că ea merită uh, să fie făcută. Dacă vorbim și despre alte alternative, tocmai referitoare la reducerea obstacolelor existente pe piața internă. Sper de aceea ca prin uh, dezbaterea pe care o avem asupra viitorului TVA-ului să reducem în mod semnificativ povara administrativă în acest domeniu. Previziunile noastre ne arată că sistemul TVA-ului este o parte semnificativă a poverii administrative. Și dacă ținem cont și de ultimele evenimente din ultimii ani și dezvoltarea tehnologiei informaționale, credem că suntem în stare acum să avem un sistem de TVA mai eficient care să rezolve problema poverii administrative pentru societăți și această problemă a dublei impozitări referitoare la care voi face o comunicare la începutul anului viitor și care va fi urmată de alte propuneri care țintesc o simplificare a vieții comunității de afaceri. Nu cred că sistemul CCCTB este singurul instrument de reducerea a poverii administrative. Există o adevărată varietate de instrumente care sunt acum pe cale de a fi pregătite. tot ascult de câteva minute, vreau să vă spun că mi-e milă. folosi microfonul potrivit. Deci de când vă tot ascult răspunzând la întrebări, vreau să vă spun foarte cordial că mi-e milă de dumneavoastră. În sensul etimologic al termenului, mă înțeleg colegii din greacă și anume că sufăr alături de dumneavoastră. Și sufer, ală, sufăr alături de dumneavoastră, deoarece sunt dacă dumneavoastră doriți ca lucrurile să avanseze în acest domeniu și aveți cu siguranță portofoliul cel mai dificil la comisie, deoarece în mod permanent uh, sunteți supus la presiuni, întâmpinați obstacole din partea statelor membre în calea măsurilor fiscale pe care vreți să le întreprindeți. Voi face și eu aceeași, voi pune aceeași întrebare pe care a pus-o colegul Garcia Margaiu. Deci când vom avea această bază impozitabilă consolidată? Eu sunt aici din 2004 și de 2004 tot aud vorbindu-se de asta. În 2004-2005, predecesorul dumneavoastră spunea că din punct de vedere tehnic e imposibil. Mă întreb însă de ce nu îl ascultăm pe... A, în această dumneavoastră vom vorbi și cu reprezentanții Deci, întrebarea pentru dumneavoastră, dacă nu sunteți obligați să-mi răspundeți. Și aș avea și un mic sfat prietenesc. Vă rog să vă bazați pe Parlament. Nu avem putere de inițiere aici, e drept, însă vedeți că marea majoritate vă înțeleg în ceea ce privește fiscalitatea. De ce? Deoarece majoritatea cetățenilor le întreabă ce se întâmplă Europa fiscală și e o întrebare care ni se pune peste tot, la toate reuniunile. Deci, încă o dată, vă adresez această întrebare și vă spun că supăr alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte încurajatoare. Consider, bineînțeles, uh, Parlamentul ca fiind un aliat firesc ce privește lupta mea în domeniul fiscalității. Și e drept că deciziile se iau la Consiliu, că există cerere de unanimitate. Însă Parlamentul poate face presiuni în ceea ce privește inițiativele majore care țin de mandatul meu. În urmă cu ceva timp am discutat cu doamna președinte la ei acasă, promovând aceste idei noi în domeniul impozitelor. Deoarece e important ca și parlamentele naționale să preia aceste idei și să facă la rândul lor presiune asupra guvernelor atunci când se stabilesc uh, anumite propuneri. Da, asemenea strâns și cu parlamentele naționale și doar așa vom putea face progrese în ceea ce privește impozitele. Monsieur le Comisar. Mulțumesc, domnule comisar. În legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare, permiteți-mi, vă rog, să fac o observație. Nu e vorba de o propunere care vine peste toate celelalte, e vorba de o propunere fapt, instrumentul care oferă cel mai bună perspectivă. Vă rog să nu o tratați, deci, această propunere ca pe oricare alta. Mai degrabă gândiți-vă la posibilitatea pe care aceasta o oferă. Aș vrea să vă pun două întrebări. În primul rând, în legătură cu Irlanda, vedem că problema fiscalității joacă un rol esențial în felul în care este afectată creșterea degrabă un dezechilibru macroeconomic. Nu credeți oarecum că, de fapt, în pachetul pentru guvernanța economică pe care îl vom evalua în acest scoreboard, tablou de bord pe care îl vom întocmi, ar trebui mai degrabă să introducem și alte elemente ale fiscalității? Pentru că vedem că în modelul irlandez, strategia întreprinderilor multinaționale nu este suficientă pentru ca să aereze economia în profunzime și deci să creeze efecte de pozitive. Aș dori deci să rezum pe scurt, nu credeți deci că ar trebui să se introducă și criterii sau indicatori de fiscalitate în acest tablou de bord, dacă vrem să fim serioși în legătură cu uh, supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. Și a doua întrebare. Acest Parlament, în legislatura actuală, s-a concentrat foarte mult pe directiva fiscalitatea economiilor și a ajuns la o concluzie care trebuie să fie, de fapt, poziția Uniunii Europene, și anume schimbul automat de informații cu partenerii. Înainte de declanșarea crizei, problema combaterii paradiselor, fiscale a fost o chestiune foarte importantă, era clar că trebuiau făcute progrese în acest sens. De fapt, și dumneavoastră și președintele Colegiului Comisarilor a insistat asupra nevoii de informare cu Elveția, de exemplu, Elveția care dorește să contrazică această poziție comunitară, care contrazice oarecum poziția de forță a Uniunii Europene în negocierile sale cu Elveția și uh, statele membre pot recupera practic 30 de, mii de, 30 de miliarde de euro, însă periclit. poate să ajute statele membre să aibă din nou venituri într-o, într perioadă în care ar avea nevoie de acestea. Deci nu credeți că ar fi o soluție bună? Mulțumesc! La început aș dori să fac o remarcă strategic la care lucrăm. Eu sunt uh, foarte convins că trebuie să ducem la bun sfârșit acest proiect. În ceea ce privește guvernanța economică și problemele de impozitare și taxare, sunt de acord cu dumneavoastră. concentra pe măsurile în domeniul cheltuielilor și nu am acordat destulă atenție părții de venit când am făcut analiza acestei situații în statele membre. De aceea, Dar știți că am avut o comunicare în aprilie pe tema taxelor și a ultimelor evoluții și în uh, politica noastră comercială am introdus o, tax, o clauză pe tema taxării. Atunci când se negociază acorduri cu țările terțe, se va ține cont de această discuție dificilă. Sunt de acord cu Jean-Paul. Dumneavoastră vă aflați într-o situație foarte dificilă și într-un cadru instituțional dificil. Cred însă că lucrurile s-au schimbat. propunerile făcute. În ceea ce privește modelul de guvernare economică, unele din lucrurile decise erau imposibile și chiar în urmă cu câteva luni. Și din Germania știu, știm, știu despre, ce despre ce este vorba. Și același lucru e valabil și cu taxa pe tranzacțiile financiare propusă de Barnier. Ar fi fost imposibilă în urmă cu câțiva ani. Însă mă tem că în domeniul impozitării aveți o abordare fragmentară, care nu e pe măsura situației actuale. Multe țări au venituri foarte reduse din impozite și dumneavoastră spuneți în continuare că e bună concurența fiscală și că nu vreți nici, nu vreți aceea vă îndemn ca în diferitele domenii să veniți cu propuneri puternice, așa cum fac și colegii dumneavoastră, domnul Ren și domnul Barnier. Și la discuțiile cu Consiliu, să știți că puteți conta pe Parlamentul European. 25%, lucru care ar fi fost imposibil în urmă cu câteva luni. Și o întrebare concretă, vorba de raportarea pe țară, pentru fiecare țară. În lista de măsuri pentru 2011 nu am găsit așa ceva și e păcat deoarece Parlamentul a cerut de mai multe ori un astfel de sistem de raportare. pe colegul de la DG Market. so I, I, I must be shorter, so... Voi fi subțint. În ceea ce privește propunerile, la ultimele consilii, fiecare impozitarea în domeniul uh, financiar s-a discutat de două ori. Și în uh, octombrie și vă spun că discuțiile nu sunt deloc ușoare, iar statele membre nu au deloc o poziție unanimă. Opiniile sunt încă foarte divergente și de aceea noi trebuie să evaluăm în mod clar situația pentru a vedea ce privește raportarea pe țară, de la țară la țară, e o chestiune pe masa de lucru a Comisiei. Are loc acum procesul de consultări publice pe această temă și în urma rezultatului uh, de la aceste consultări vom uh, întocmi niște propuneri. că astfel de raportare uh, pe țară ar mări transparența abordării noastre, am ști exact ce se întâmplă în fiecare țară, însă în același timp nu trebuie să uităm că contabilitatea din domeniul um, impozitării nu este neapărat aceeași societăților. Da, se vorbește într-adevăr despre mai multă transparență prin această raportare pe țară pentru a ști exact ce se întâmplă peste tot. Vă mulțumesc! Voi citi din nou lista oratorilor, deoarece au mai intervenit câteva persoane între timp. Aici se încheie lista oratorilor. vorbea inițial despre implementarea securității sociale, asigurărilor sociale. Oh, se spunea, Doamne ferește, nu faceți așa ceva, veți ucide economia. Și până la urmă am ajuns să avem un astfel de sistem de asigurări sociale. Acum suntem în secolul 21 sau în secolul 20, uh, mă scuzați, când se vorbea despre implementarea TVA-ului. Mulți s-au opus uh, aveam TVA-ul și economia continuă să existe. Și acum suntem în secolul 21 și foarte mulți cer introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Alții spun, Doamne, nu va fi distrusă economia, însă sectorul financiar va fi distrus. Iată, deci, aceeași discuție, însă eu sper că această taxă să fie privește activitățile colegiului de comisari, nu, vă, nu vorbesc despre dumneavoastră aici, când mă uit la două domenii, când mă uit, de exemplu, la salvarea sectorului financiar, fără uh, ca acționarii să contribuie, când mă uit, de exemplu, cum comisia îndeamnă guvernele să reducă cheltuielile și să aplice o politică de austeritate, facă niște evaluări clare, să se vadă într-adevăr care va fi impactul acestor măsuri rapide și de urgență asupra economiei. Și în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, trebuie să vă gândiți care va fi efectul cumulativ, să faceți o evaluare de impact, deci nu trebuie să acționați uh, grăbit, uh, ca și cum ar fi urgent dumneavoastră când ați spus că vă place uh, concurența fiscală, mă întreb dacă în spatele acestor lucruri nu se află alte idei, și anume că guvernele sunt cam de lăsătoare, nu-și fac treaba, deci le prinde bine această concurență. acțiuni trebuie să întreprindem aici. Și nu doar dumneavoastră aici uh, vă puteți implica, ci întreaga comisie, deoarece lucrurile sunt grave, însă trebuie să vă gândiți așa cum trebuie. Vă mulțumesc. Pe scurt, dumneavoastră ne-ați criticat foarte mult fără să se facă o evaluare de impact. Nu e vorba aici de o decizie care are un impact doar, care afectează doar un singur stat membru sau doar câteva state membre. E vorba de o decizie care afectează întreaga Uniune Europeană. Și de aceea e nevoie de aceste acesta trebuie făcut așa cum trebuie și în ceea ce privește măsurile de austeritate din statele membre. Statele membre au elaborat aceste măsuri, aceste pachete și le-au implementat. Și nu e drept că implementează măsuri doar în ceea ce privește cheltuielile. Foarte multe măsuri au fost luate și în ceea ce privește veniturile. Uitați-vă, de exemplu, la pachetul din Irlanda. Într-adevăr, există foarte măsuri privind cheltuielile, însă și altele privind veniturile. Să nu exagerăm și să spunem că toate măsurile întreprinse de statele membre se Mulțumesc. Am o întrebare minoră care să permită domnului comisar să respire înainte de următoarele întrebări. Se referă la TVA. V-am adresat deja întrebarea în scris, dar uh, nu m-a mulțumit răspunsul pe care l-am primit. De ce Și de ce, dacă o cumpăr pe cale electronică, TVA-ul este mai redus? Pentru că, practic, aici se uh, penalizează, se sancționează sistemele moderne, tehnologiile moderne. Aș vrea un răspuns din partea comisarului. Probabil că știți că destul de recent dezbatere în legătură cu rata redusă a TVA-ului la Consiliu și Consiliul a ajuns la un acord care este aplicabil acum. Și în acea dezbatere, eu la acel moment eram ministru de finanțe în țara mea și dezbaterea acolo se referea de asemenea la rata redusă TVA-ului pentru cărți, pentru cărțile în format electronic. Și statele membre n-au ajuns la un acord asupra unei astfel de propuneri. Aș vrea să propun o astfel de dezbatere asupra ratei reduse a TVA-ului Uh, într-un context mai larg. Mâine vom avea o prezentare a cărții verzi în legătură cu viitorul TVA-ului și acolo se va vorbi despre o rată de redusă a TVA-ului sau despre o scutire de TVA în anumite cazuri. Eu unul cred că ar fi bine să egalizăm uh, nivelul ratei TVA-ului există mai multe poziții, dacă să se facă această egalizare, armonizare la un nivel standard, la un nivel redus, de exemplu, lucruri care vor fi prezentate în această carte verde. Situația la ora actuală la Consiliu face să nu putem ajunge la o decizie cu unanimitate asupra unei rate reduse a TVA-ului. Și aceasta pentru că în cadrul deciziei care a fost luată anul trecut, cred că, dacă mi-aduc bine aminte, 8 state membre au adăugat la acea declarație că sunt împotriva a, lărgirii aplicării acestei rate reduse a TVA-ului. Aceasta este situația. Iar în cursul discuțiilor pe care le-am avut asupra cărții verzi, această chestiune va fi din nou analizată și vom primi inputul din partea actorilor implicați. Mulțumesc, Rodi, te rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, care are legătură cu ultimul raport al Comisiei Europene în legătură cu tendințele sistemelor fiscale europene. Există diferențe între aceste sisteme care sunt destul de mari în ceea ce privește veniturile colectate. Și în cadrul procesului de întărire a pieței interne, mă întreb dacă nu ne putem gândi la o reducerea acestor divergențe în ceea ce privește politica fiscală și, de asemenea, în ceea ce privește criteriile aplicabile unei bune guvernanțe. Și, în acest caz, cum are de gând Comisia să procedeze pentru a ajunge la o astfel de convergență care va merge și în sensul unei concurențe fiscale autentice. Mulțumesc! despre obiectivele cărții verzi asupra TVA-ului este acela de a vedea cum putem îmbunătăți sistemul TVA-ului în Uniunea Europeană, ținând cont și de obstacolele care există pentru o bună funcționare a pieții unice. Există această problemă a scutirii de TVA, ratelor reduse de TVA, această taxă trebuie aplicată asupra procesului de furnizare sau nu. Toate aceste chestiuni vor pregăti discuția asupra viitorului TVA-ului și pe baza dezbaterilor pe care le vom avea, vom veni cu o nouă strategie pentru TVA în, pentru următorii ani. măsurile pe care le implementăm și în alte domenii au de-a face cu o mai bună coordonare a sistemelor fiscale. De exemplu, inițiativele referitoare la dubla impozitare, pe care le vom prezenta, pachetul referitor la economii, pieții interne. Iată, deci vom avea o dezbatere dezbatere pe care o avem la ora actuală în legătură și cu calitatea veniturilor. Pentru aceasta e nevoie de o mai bună cooperare între statele membre în chestiunile fiscale același timp însă, nu trebuie să lăsăm deoparte și problema suveranității și a principiului subsidiarității. Pentru că statele membre trebuie să-și mențină competența în acest domeniu, în domeniul fiscal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 colegilor din Franța și din Germania să vadă ce este bine pentru Europa. Foarte bine că se întâmplă așa și doresc, le doresc succes, pentru că știu că s-ar putea să fie ușor pentru ei să facă să ia decizii atunci când o țară atât de mică ca Irlanda are probleme informații și cred că Comisia nu a coordonat uh, deloc acest subiect. De fapt, membrii din partea PPE au uh, semnalat faptul că nu a existat niciun discuție pe această temă și, de fapt, nu știu care este situația în celelalte grupe, grupuri. Nu vom fi, nu vor decide coordonatorii ce facem noi în aceste grupuri și trebuie să fie foarte clar acest lucru. Multe lucruri se întâmplă care n-ar trebui să se întâmple și ne pare foarte rău în, ca membrii fapt, metoda comunitară este metoda discuțiilor și ajungerea la acord după discuții și aceasta este singura metodă pe care putem ajunge la progres. Multă susținere a venit din partea comisarului Monti, care nu a putut monitoriza însă procesul cu această ocazie, însă multe sondaje arată că orice caz, între timp trebuie să recunoaștem că avem și dumneavoastră și noi o sarcină foarte dificilă și că nu există o soluție simplă la ceea ce s-a propus. De exemplu, taxa pe venituri, pe beneficii ar fi o altă variantă decât cea pe corporații, dar oricum la noi uh, nu se plătește taxa pe corporații, se plătește taxa pe venit. Dacă vorbim despre taxarea întreprinderilor, din nou trebuie vorbit și despre acest aspect. Oricum este foarte dificil și foarte delicat. Se discută prea mult despre taxa pe corporații și creșterea acesteia, când de fapt multe lucruri nu funcționează și multă lume vorbește despre ceea ce dă Uniunii Europene, dar ar trebui să se gândească că poate și Uniunea Europeană l-a dat foarte mult înainte să vorbească. multă lume spune că este momentul să scoatem elefantul din uh, magazinul de porțelan și să nu mai lucrăm așa, ci să ținem cont de toate aspectele. În domeniul taxa, taxei pe tranzacțiilor financiare, cred că s-ar putea face progrese mai mari dacă ați discuta cu colegii, pentru că este întotdeauna un moment propice pentru idei noi și cred că acum piețele internaționale au făcut tot posibilul pentru ca foarte mari din faptul că au făcut acest lucru. Ei au reglementat, de fapt, sectorul public până acum. Acum, în fine, sectorul public reglementează sectorul public și acest lucru este foarte bun, dar eu cred că ar trebui să ne gândim la taxa pe tranzacțiile financiare mai îndeaproape și cred că ar fi bine să o faceți, domnule comisar. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți să spun acest lucru, situația din Irlanda a fost acum pusă în lumina reflectoarelor. interesant în uh, contextul guvernanței și a reacțiilor la criză. Foarte multe taxe s-au abordat în acest context, alta decât neapărat taxa pe corporații. De exemplu, Comisia nu a înțeles în ce și acum lucrurile se adaptează și se schimbă. Deci, cred că este clar că este nevoie de mai multe informații și din partea statelor membre, pentru ca acestea să analizeze mai bine care este baza lor de impozitare și care este sistemul lor de impozitare, cum s-ar putea adapta acesta la o situație dificilă. Cred că acesta este un lucru care se poate face, face fără schimbarea tratatelor și care nu cred actuale. Poate că ar fi bine să ne gândim la acest lucru. Nu vreau să capturez oarecum ideile lui Jace, dar cred că ar fi bine să ne gândim și la aceasta. Mulțumesc. Sunt complet de acord. Pentru a evalua calitatea veniturilor în statele membre, trebuie să informațiile adecvate în legătură cu sistemele de impozitare din statele membre. Iar aceste informații privind sistemele de impozitare sunt elementele centrale pentru a înțelege ce se întâmplă. Noi adunăm deja foarte multe informații de la statele membre legătură cu sistemele de multe ori ne confruntăm cu probleme legate de gradul de detaliere acestor sisteme. Deci multe elemente nu sunt bine cunoscute și e clar că ar trebui să se îmbunătățească situația și e important să lucrăm pe marginea acestui uh, concept al ce privește taxa pe tranzacțiile financiare. Nu am multe de spus față de ce am spus deja astăzi. atât aici cât și la nivel internațional, cum ar fi uh, cadrul summiturilor G20, pentru a progresa. Știm că Franța va rezultatele concrete obținute în urma analizelor de impact. Deoarece atunci când discutăm cu partenerii noștri uh, internaționali, nu trebuie să purtăm doar niște discuții teoretice, ci trebuie să venim cu detalii tehnice privind diferitele modalități de a impozita sectorul financiar. Și de aceea eu mă bizez atât de mult pe aceste evaluări de impact care au loc acum. Vă mulțumesc. E greu uh, să știi care e ora exactă în această sală. Poate o ultimă întrebare de la Jose, care dorește să revină pe marginea câteva chestiuni. Vă mulțumesc. Am văzut de câte ori a apărut uh, problema uh, diferitelor voi vorbi despre baza comună a de impozitare. Știți că putem uh, crește uh, sau scădea rata nominală și a doua întrebare care nu a fost clară după mine. Impozitul asupra tranzacțiilor financiare e un fel de TVA. dacă s-a soluționat aici problema sau nu. Yeah, so concerning uh... Referitor la taxa pe activitățile financiare. Aceasta este o, un fel de taxă pe valoarea adăugată profitul activităților financiare. Referitor la întrebările la care ar trebui să răspundem în procesul studiului de impact asupra taxei pe activitatea financiară, este, în primul rând, de vedea cum putem elabora această taxă pentru a limita impactul său asupra consumatorilor, consumatorilor de servicii financiare. Acesta va fi un subiect important și știți că există mai multe modalități al unei astfel de taxe care ar putea fi concepută. Există și problema unei transpuneri limitate a taxei care să afecteze consumatorii. Acesta este unul dintre obiectivele pe care le avem atunci când elaborăm această propunere. cu rata aplicabilă societăților. Cred că dacă reușim să ajungem la un acord asupra bazei comune consolidate pentru a impozitului pe societăți, aceasta ar crește transparența sistemului și atunci putea vedea clar care este consecința unei anumite rate de impozitare și acesta este, de fapt, și unul dintre subiectele de discuție și cred că dacă ajungem la un acord asupra acestuia vom avea o situație mai clară pe piața internă pentru mediul de afaceri care își definește locul de activitate, deci sediu activității. Acestea de altfel ține și de viitorul CCCTB-ului. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Sunt uh, sigură că ne vom uh, reîntâlni, nu știu exact când se va întâmpla acest lucru, dar uh, sunt convinsă că vom mai avea o astfel de întâlnire și așteptăm cu nerăbdare comunicările și propunerile pe care le-ați prezentat astăzi. Sperăm să țineți cont, poate, și de ceea ce are de spus Parlamentul. Mulțumesc și eu foarte mult pentru această dezbatere interesantă și așa cum am spus atunci când am răspuns uh, întrebărilor uh, din sală, Parlamentul este aliatul cel mai bun al nostru atunci când vorbim despre chestiunile fiscale și cu toții știm foarte bine că e vorba de o chestiune foarte dificilă, așa că sperăm să cooperăm și pe viitor. Vă mulțumesc!